Good afternoon, colleagues. Uh, in a moment we Bună ziua, stimați colegi. Imediat vom avea mini auderea în legătură cu controlul achiziției și posesiei de arme de foc. Dar înainte să trecem la audiere, voi uh, începe ședința prin adoptarea ordinii de zi. Țineți uh, Uh, cont de faptul că la punctul 21, în ceea ce privește adoptarea întrebării orale în urma rezoluției uh, Senatul American, uh, în ceea ce privește folosirea torturii de către CIA, este un punct care va fi amânat. Țineți cont așadar de această modificare. Nu vom avea asta interpretare în limba irlandeză și în croată. Iar acum trecem la adoptarea deciziilor coordonatorilor uh, în legătură cu regula 205 în ceea ce privește uh, numirea coordonatorilor. Din partea ECR uh, avem un uh, coordonator, domnul Haller, pentru uh, resortisanții din statele terțe. Doamna Monica Macovei din partea ECR a fost numită raportor cu privire la raportul pentru uh, reconsolidarea verificărilor uh, în ceea ce privește bazele de date legate de frontierele externe. Și apoi avem un nou raportor din partea ECR în legătură cu schimbul de informații între um, resortisanții din uh, statele uh, terțe, iar președintele acestei comisii a fost numit raportor în legătură cu raportul legat de acordul strategic uh, între Brazilia și Europol. Acestea sunt recomandările coordonatorilor, toate se regăsesc în documentele noastre de ședință. Și în cele din urmă, stimați colegi, avem un vot mâine la ora 10, deci vă rog să vă aduceți cărțile de vot, uh, cartele de vot electronice. Acum adoptarea proceselor verbale pentru mai multe ședințe, 25, 14, 11 ianuarie, 10 decembrie 2015, 29 și 8 iunie 2015 și 4 iunie 2015, 26 mai, 23 aprilie, 13-14 aprilie 2015. Dacă nu sunt obiecții, le considerăm adoptate. Ajunge, estimați colegi, la mini-audierea noastră, punctul 4 de pe ordinea de zi, și anume controlul uh, cumpărării și posesiei de arme și aspectele legate de securitate. Stimați colegi, cei care ați fost uh, aici la primul schimb de opinii în legătură cu acest uh, subiect foarte important, puteți atesta faptul că am avut o discuție de foarte bună calitate. Colegii din Comisia Libe înțeleg uh, acest uh, subiect. Există o tradiție instituțională legată de acest uh, subiect pe care îl discută Comisia Libe, deci am avut întotdeauna discuții de foarte bună calitate. Am fost impresionat de ceea ce s-a spus la aceste întâlniri și sper că așa se vor petrece lucrurile și astăzi la această audiere. Sunt câteva chestiuni pertinente aduse în discuție de Comisia noastră. În conformitate cu 54, ne dorim ca aceste uh, subiecte să fie integrate în avizul nostru pentru Comisia uh, IMCO responsabilă pe fond pentru acest dosar. fără a mai prelungi lucrurile, vreau să vă prezint invitații noștri, domnul Michael Benstein, uh, expert cu privire la arme în Biroul Federal al Poliției Germane, apoi domnul Renaud Bouvet, expert cu privire la licențiere și teste medicale la Universitatea din Rennes, din Franța. Vă urăm bun venit amândurora. Stimați uh, colegi, în introducere, datorită calității schimbului de opinii pe care l-am avut uh, deja, știți anumite lucruri, însă în introducere vreau să mă repet și să spun că în ceea ce privește competențele Comisiei Libe în acest uh, domeniu, ne concentrăm pe achiziționarea și posesia armelor uh, și legăturile cu uh, amenințele teroriste. Știm, uh, teroriștii folosesc și achiziționează arme de foc, explor, exploatând vulnerabilitățile din acest ciclu de viață al armelor. Aceste vulnerabilități au beneficiat până acum doar de niște măsuri simple de rezolvare. Ceea ce s-a întâmplat în ianuarie 2020? 15 la Paris uh, ne poate arăta că există poate anumite lipsuri în legislație în ceea ce privește armele de foc și de asemenea deficiențe în ceea ce privește implementarea acestor uh, legi uh, la nivel național. Exact asta trebuie să facem noi, să abordăm aceste deficiențe în cadrul comisiei noastre. De aceea am mai discutat acest subiect de fiecare dată cu succes. Avem un raportor din partea comisiei noastre, domnul Bodil Valero, care cum spuneam, este raportorul LIBE pentru aviz. LIBE a solicitat să fie asociată în comunitate cu regula 54 din codul de procedură uh, în acest demers uh, alături de Comisia INCO. Uh, domnul Valero, doamna Valero va fi prima care va lua cuvântul legătură cu acest subiect. Deci aveți cuvântul. Yes. Mulțumesc. Cred că e minunat că avem uh, ocazia de a discuta această directivă astăzi în uh, statele noastre de origine, subiectul este foarte intens dezbătut, pentru că este încă neclar ce își dorește Comisia să obțină prin această directivă. Sperăm că vom putea lămuri o parte dintre aceste aspecte astăzi, uh, în ceea ce privește uh, examinările cu privire la starea de sănătate și alte asemenea aspecte relevante. Nu vreau să profit prea mult de timpul dumneavoastră. Cred că cel mai bine ar fi să dăm cuvântul experților noștri pentru că avem de ascultat cu toții ce au dâns și de zis. Domnul președinte, mă bucur să pot schimba programul dacă asta este ceea ce vă uh, doriți. Putem să fim, deci, uh, foarte flexibili. Iar acum uh, facem prezentările experților noștri. După experții noștri, prin urmare, vom da din nou cuvântul raportor, raportoare și coraportorilor. Haideți mai întâi, așadar, să dăm cuvântul domnului uh, Benstein. Dumneavoastră sunteți expert uh, în arme de foc uh, pentru biroul federal al poliției germane și cu siguranță să cunoașteți foarte bine chestiunile legate de uh, Uh, legislația din domeniu. Uh, de asemenea, uh, dumneavoastră investigați și găsiți noi metode prin care să puneți capăt infracțiunilor care implică arme de foc. Veți putea lua cuvântul pentru 10 minute maxim, spune domnul președinte. Erstmal guten Tag. Mai întâi, bună ziua, doamnelor și domnilor. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a vorbi în fața dumneavoastră. Nu, este, nu am o sarcină prea simplă, pentru că nimeni nu știe eh, exact care va fi impactul directivei noi dacă ea va fi adoptată. Eh, directiva eh, în vigoare a, a fost aplicată cu diferite experiențe uh, de-a lungul anilor. Avem, uh, de exemplu, în categoria A, uh, în proiectul actual, o interdicție de transformare a unor arme manuale în semi-automate. Și de asemenea, armele semi-automate lungi de uz civil care seamănă armelor de foc automate, uh, ar urma să fie și acelea interzise. Și atunci trebuie să ne întrebăm ce, uh, cum, cum sunt până la urmă definite aceste uh, arme de foc automate. Este până la urmă un termen tehnic, juridic, care ar trebui interpretat înainte ca noua directivă să intre în vigoare. Dacă mergem în Germania, sau dacă uh, vrem să analizăm situația în uh, Uniunea Europeană în ansamblul său, uh, putem spune cu titlul de postulat, practic ar trebui interzise toate armele de foc semiautomate. Pentru că toate armele de foc semiautomate, până la urmă, seamănă, într-un fel sau altul, cu armele automate de foc. Între 72 și 2003, în Germania, am avut o prevedere legală eh, nu foarte deosebită de cea actuală. Pentru că și aici în lege exista o interdicție cu privire la armele care eh, eh, din exterior dau, sunt aparent asemănătoare cu armele de foc automate. Interdicția a fost formula, formulată pe vremea fracțiunii Armata Roșie um, a fost uh, un atentat uh, Bader-Meinhofer foarte renumit, uh, în urma căruia a fost pronunțată această lege, pentru că până atunci, dacă aveai 21 de ani, puteai să cumperi o armă semiautomată fără nicio problemă. Iată vă dau un exemplu un exemplu de armă care seamănă ar, cu armele de foc uh, de război. Da? Există un radiator, există un amortizor, un, uh, un vizor uh, special, un încărcător mare și un mâner tipic pentru un pistol. La, la această imagine, practic, ar trebui să spunem, această armă ar trebui interzisă pentru că seamănă prea mult cu o armă automată. Dar aici e vorba de impresie, de aparență. Da? De impresia pe care se dă arma de foc. Da? Dacă ne uităm la arma de sus din această imagine, este vorba de o pușcă 30M2 a uh, armatei Statelor Unite din al doilea război mondial. Este o armă automată, nu semi-automată, ci complet automată. Sub aceasta, un 30M1, tot al armatei Statelor Unite, care este semiautomată. Dar arma de la mijloc seamănă izbitor cu cea de sus și de aceea în Germania 30 M1 a fost un model interzis în uh, ultima vreme. Și atunci uh, s-au făcut niște încercări cosmetice de modificare a armelor pentru a le pune totuși pe piață. Iar arma de jos, din josul imaginii, este o armă tot din uh, Statele Unite, de us civil. Este un model Marlin Ranch Rifle. Arată practic ca uh, izbitor uh, seamănă cu 30M2 și această armă în germană este interzisă. Este semi-automată însă, nu este automată. Și pot să confirm că în Germania, în prezent, toate armele de foc care seamănă cu arme automate de război sunt interzise. Bun, să trecem la renuitul Kanașnikov. Știm că atacurile de la Paris au a, uh, fost a, uh, efectuate cu a, uh, arme de tip AK-47. Cum vedeți mai sus. Mai jos, o armă de foc de armă de vânătoare Uh, din fosta RDG care se bazează pe tehnologia Kalashnikovului, dar este o armă de vânătoare. Ce spuneți dumneavoastră? Seamănă izbitor sau este identică arma din mijloc cu cea de sus? Pentru că dacă uh, acoperim uh, încărcătorul și partea din spate, uh, practic este aceeași armă. Tocmai de aceea, pentru a realiza un model care se distinge de Kalashnikov, uh, niște uh, dezvoltatori foarte esteți uh, au dezvoltat acest, această armă de agrement, de vânătoare, de sport, Saxonia, care este exact aceeași tehnologie, dar nu seamănă deloc cu o armă de foc de tip Kalashnikov. Da? Acum în imaginea prezentă uh, vedem un, două arme de foc uh, care aparent sunt de război, un FN Scarlight belgian și jos un Heckler Koch HK416. Astea sunt arme de foc de război. Și astea ar trebui interzise, nu? Numai că armele de foc moderne pot arăta și așa. Și aici nu mai apare niciun fel de asemănare cu a, forma clasică, să spunem, a armelor de foc de război. Mai devreme am uitat să vă spun că în Germania au fost interzise și armele care nu erau arme efective de foc, deci nu puteau uh, să nu trăgeau uh, uh proiectile, dar care arătau ca și arme de foc. Da? Practic, atunci, uh, dacă am aplicat această prevedere astăzi, uh, practic ar trebui să interzici orice bormașină sau, sau pistol de lipit pentru că are aceeași uh, formă sau formă mult asemănătoare. Atât despre asemănări. Știm că la Paris au fost uh, folosite arme de asalt cu uh, Uh, care erau prevăzute pentru uh, muniție de manevră, dar care au fost modificate. Asta în 2015. Au fost găsite însă și pistoale din anii 50 uh, sau 40 și au fost găsite și arme de tip AK-47 din fosta Iugoslavia. Ceea ce nu știm este care tip, de ce tip de arme au fost folosite în noiembrie 2015 cunoaștem modelele și știm și numerele de serie, dar să știți că n-am reușit să aflu până acum dacă aceste arme sunt arme originale care au fost furate de undeva, dacă sunt doar replici, dacă sunt arme care au fost arme decorative care au fost activate, da? deci au fost modificate, nu pot să vă spun, pur și simplu. Și pentru că n-am cum să confirm acest lucru, nu pot decât să, fac, indic, să, să indic faptul că uh, avem suspiciunea că, uh, dar neconfirmate deocamdată, că aceste arme uh, sunt uh, poate și arme uh, modificate. Practic, uh, asta extinde cu atât mai mult categoria armelor care ar trebui incluse în domeniul de aplicare. Nu am putea, nu putem practic uh, împiedica niciun fel de uh, acțiune pentru că uh, acești oameni care folosesc armele în atentatele respective și le procură pe căi alternative pe care nu le putem controla. În ce privește deactivarea uh, armelor de foc. În Germania, de pildă, legea spune că nu pot fi puse în vânzare decât uh, um, uh, arme care nu pot fi modificate cu uh, unelte obișnuite. Dacă, dacă nu există o prevedere și o prevedere foarte solidă în acest sens, atunci oricine poate, poate modifica o armă. Sigur că un cetățean de rând uh, cu șurbelnița nu poate modifica o armă, dar o, cineva care se pricepe poate să o facă cu unelte speciale. Uh, ce, mai, ce trebuie uh, făcut? Ar trebui verificate mecanismele semi automate de tragere pentru aceste arme, pentru că ele să nu mai poată fi modificate. Să nu poată fi modificate ulterior Uh, programare. Din păcate, timpul meu mi-a expirat, dar dacă aveți orice întrebări tehnice, am uh, plăcerea să vă răspund uh, și voi nota chiar fiecare întrebare pe care mi-o puneți. Deocamdată vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit. Thank you very much, Mr. Benstein. They will definitely... Mulțumesc, domnule Benstein. Cu siguranță vi se vor adresa întrebări, fiindcă această prezentare a fost extrem de interesantă și doresc să aloc timp suficient uh, întrebărilor. Încă o dată vă mulțumim pentru prezentare și pentru experiența dumneavoastră în acest domeniu extrem de valoroasă. Vă rog să ridicați mâna dacă doriți să, ia, să luați cuvântul. O să începem cu, cu um, doamna Valero, uh, după aceea o să continuăm cu doamna Frața Bild și așa mai departe. Cum spuneam, începem cu doamna raportor, uh, Valero, apoi raportor din umbră, doamna Corațabil și după aceea voi da cuvântul membrilor. Mulțumesc! A fost o prezentare extrem de interesantă și înțelegem mai bine lucrurile acum. Mai ales uh, că, așa cum a spus dumneavoastră, orice seamănă cu o armă de foc. Întrebarea pe care doresc să vă adresez este cum uh, poate o persoană care cumpără în mod legal o armă de foc De pildă, dacă ne gândim la Breivik, uh, criminalul din Norvegia, teroristul din Norvegia, care a cumpărat în mod legal uh, arme, muniție și a, a folosit muniția legală, cu armele legale, dar în momentul în care se folosește împreună, devin ilegale. Cum putem face față acestor probleme? Cum putem uh, uh, eticheta și monitoriza, trasa mai bine muniția? Și cât de ușor este să se urmărească și monitorizeze. Și bine, se poate reactiva uh, o armă de dezactivată, bănuiesc că se poate face de către cine, de către specialiști. Teroriștii care au fost prinși au învățat și ei pe internet cum să reactiveze aceste arme. Deci, în legătură cu marcajul, cu reviste de specialitate și uh, și cu um, muniția, mă întreb ce, ce am putea face aici și cu armele de vânătoare cum rămâne. Mulțumesc foarte mult că ați fost succintă. Acum o să trec prin lista vorbitorilor. Asta este uh, toată? Asta e toată lista, dar toată lumea din sală dorește să ia cuvântul. V-am spus că este un subiect extrem de interesant Doamna Corața Bild nu este, deci domnul Vos va fi raportorul, este raportorul din urmă de la PP, deci îi dau cuvântul. seem to have interpretation one second. You okay? You all right? Avem probleme tehnice în sală. Also, ähm, ich wiederhole das gerne nochmal. Ähm. Repet încă o dată. Se pare că și acest microfon este stricat, spune vorbitorul. So, ich hoffe jetzt. Asta sper să funcționeze. Așa pare, cel puțin. Eu îl reprezint aici pe Nonumelu, care din cauza altor uh, uh, termene urgente nu a putut să fie prezent aici. Uh, îi exprim punctul de vedere, dacă îmi permiteți. Totuși, materialul a fost pregătit în limba engleză, așa că o să-l prezint și eu în engleză lupta împotriva uh, posesiei și vânzării ilegale a armelor și muniției este întotdeauna o prioritate. Deținerea și posesia uh, licită a armelor și a muniției uh, este greșit asociată cu fenomenul terorismului. Oamenii trăiesc cu arme de când uh, există. Și armele, în esența lor, uh, nu au uh, nimic negativ atunci când sunt folosite, de pildă, la vânătoare sau în autoapărare sau în cadrul anumitor sporturi, inclusiv olimpice sau pentru reconstituirea, reconstituirea unor scene istorice. De asemenea, armele pot fi folosite și pentru reconstituirea unor crime unde uh, sunt uh, folosite în mod uh, foarte util. Însă, armele folosite în actele teroriste sunt arme neregistrate și nedetectabile. Aceste arme sunt procurate pe piața neagră, uh, ilicită, uh, în care elementele de înregistrare sunt uh, șterse. Tocmai de aceea considerăm că amendarea în felul propus a legislației actuale nu doar că nu va rezolva problema terorismului, ci va limita și drepturile acelora care pe cale licită dețin deocamdată aceste arme, fie că sunt sportivi, vânători, colecționari sau de alte categorii nu în ultimul rând, uh, impactul financiar uh, și de ocupare al acestei modificări legislative ar fi imens pentru că există foarte mulți producători de arme de muniții. Germania, Franța, Anglia, Spania, Italia și uh, Austria, pentru a da doar câteva exemple, ar fi țări care ar suferi foarte mult pentru că uh, aici sunt implicate în mod direct sau indirect sute de mii de locuri de muncă. Propunerea Comisiei, așa cum este făcută actualmente, va face mai mult rău decât bine. Iar textul propunerii este uh, echivoc uh, pentru că impune unele restricții, pe de o parte, uh, care afectează dreptul la proprietate, pe de altă parte, nu uh, este un text uh, suficient de explicit. Pe de altă parte, există uh, Uh, neclarități în ce privește uh, limitarea timpului de uh, durate licențele de armă la 5 ani, dar cine are o armă de foc știe cât birocratică și dificilă este eliberarea, respectiv prelungirea unei astfel de licențe. Deci propunerile sunt făcute fără a se ține cont de faptul că majoritatea armelor oricum sunt dezactivate sau au calibre suete care nu mai există, nu mai sunt în uz. Uh, sunt prevăzute în propunerea legislativă și măsuri de monitorizare și supraveghere, cât și un sistem de schimb de informații între statele membre care vizează autorizarea uh, legală a transportului armelor dintr-un stat membru în altul. Vă mulțumesc până aici. Um, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Citesc lista vorbitorilor, după care închid lista.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 Mm. I could say a lot of things. We're just not going to make it. So um, the list is closed. So just back me up if anyone walks in and what. O să închei, o să închid lista acum, fiindcă pur și simplu nu mai facem față. Uh, Silvi Ivon uh, începe. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Benstein, pentru prezentarea dumneavoastră foarte interesantă. Am un munte de întrebări pentru dumneavoastră, dar voi încerca de aici să uh, evidențiez doar câteva aspecte care mi se par mai importante. Mai întâi, cu privire la extinderea listei de arme interzise, categoria A, arme de foc civil, de uz civil, semiautomate, care, se, care seamănă cu armele de foc de război automate. Apoi armele semiautomate transformate și armele semiautomate care au fost deactivate. Nu închipui, dar poate că dumneavoastră puteți să ne spuneți totuși uh, la nivel de Germania sau poate chiar de Uniunea Europeană despre câte arme vorbim aici sau posesori de arme, uh, câți posesori de arme ar fi vizați de o astfel de interdicte extinsă. Există deja o nouă regulă a Comisiei cu privire la dezactivarea armelor. Din câte îmi dau seama, propunerea uh, de modificare a acestei reguli este uh, binevenită pentru că, până la urmă, uh, armonizează 28 de reglementări foarte diferite în domeniu. Înțeleg că dezactivarea armelor este atât de uh, superficială, să spunem, încât cu un, efort, cu un efort nu prea mare poate fi practic reversată. Și mai am o întrebare în legătură cu articolul 4 a propunerii Comisiei, etichetarea sau marcarea armelor de foc. Dacă ar trebui să fie marcată o singură componentă, o piesă a armei de foc, care ar trebui să fie aceasta sau credeți că ar trebui mai degrabă să fie marcate toate componentele pentru a crește trasabilitatea acestora? Și apoi, în ce privește armele SAS, armele de asalt, ați arătat foarte clar că, practic, la prima vedere nu prea pot deosebi armele semi-automate de cele automate și tocmai aceste, armele, tocmai aceste arme de asalt sunt acelea care sunt folosite în număr mare la astfel de atacuri teroriste, atacuri um, asupra unor civililor. Oare aceste arma, arme de tip SAS, uh, care au un potențial uh, uh, deosebit, n-ar trebui și ele să fie supuse înregistrării și marcării obligatorii? Mulțumesc! Next is... Mulțumesc! Urmează domnul Hala Ahu. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule, domnule Bernstein, pentru prezentarea dumneavoastră. Criterii similare au fost uh, încercate și în alte țări, Germania, de pildă și SUA. În SUA există interdicția armelor de asalt uh, din 1994 până în 2004. Aceste arme au fost definite ca fiind uh, puști cu uh, trăsături destul de groaznice. Industria armelor, armamentului, a început să uh, producă arme fără aceste, aceste specificații cosmetice. Dacă va fi aprobată, propunerea Comisiei va duce la o situație absurdă. Statele membre vor fi obligate să confiște și să distrugă, costuri foarte ridicate, un număr foarte mare de arme uh, foarte scumpe, după care um, persoana se poate duce la un magazin uh, să cumpere aceeași armă cu aceeași putere, dar fără aceste specificații. E vorba de arme scumpe pe care le au uh, sportivii și pe care le dețin sportivii. În ciuda faptului că Comisia ne spune că această directivă nu îi va afecta pe trecătorii de sportivi. Dar uh, puștile B7 sunt uh, folosite de către sportivi și, și această disciplină sportivă este în creștere în Europa și în lumea întreagă. Și încă un aspect. Pe site, Comisia spune foarte clar că armele semiautomate cu capacitate de muniție ridicată vor fi permise în continuare atâta timp cât nu seamănă cu arme de foc uh, automate, ceea ce se op- se bate cap în cap cu propunerea comisiei în care se spune că armele B7 sunt extrem de periculoase din cauza capacității mari de muniție și această capacitate ridicată este motiv suficient pentru a fi interzise. În ceea ce privește uh, statisticile criminalității, aceste arme de foc B7 sunt categoria de arme de foc civile care pune cea mai puțină puține probleme, fiindcă nu sunt prea folosite pentru a comite infracțiuni. Avem impresia din propunerea comisiei că se dorește interzicerea acestor arme doar fiindcă arată înspăimântător. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc că ați fost succint! N-am uitat de comisie, bineînțeles. Vreau să vă întreb dacă doriți să luați cuvântul de două ori. odată uh, la această secțiune, după aceea la sfârșit, Uh, sau să las cuvântul via la sfârșit, uh, după ce se vor fi adresat toate întrebările și uh, după ce se vor ridica toate subiectele de discuție. Ar fi foarte, ar fi foarte folositor să las cuvântul la sfârșit și după ce vom discuta și despre testele medicale. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Dupre are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc invitatului nostru pentru modul foarte clar în care ne-a prezentat domnul Benstein uh, lucrurile la o reuniune anterioară, am uh, avut ocazia să-mi exprim uh, criticile față de această propunere. Am câteva întrebări simple. Domnule Benstein, ați spus dumneavoastră că teroriștii, cei care vor să moară, vor găsi peste tot arme și, bineînțeles, nu pe piața legală, piața normală. Asta am auzit eu. Întrebarea este dacă cunoașteți un singur caz în care teroriștii ar fi folosit arme uh, cumpărate în mod legal, pe piața normală, să zicem. În al doilea rând, în expunerea de motive a comisiei, care este cam suprarealistă, citesc următoarea fază. Este binevenit ca prezenta directivă să se aplice colecționarilor, fiindcă a fost, fiindcă s-a stabilit că aceștia sunt o sursă posibilă de trafic cu arme de foc. Deci, colecționarii sunt o sursă posibilă, să a stabilit acest lucru. Cunoașteți dumneavoastră vreun caz în care teroriștii, să zicem, uh, sau mă rog, infractorii au folosit arme care să provină de la colecționarii de, colecționari de arme. În al treilea rând, spus și sunt de acord că ar trebui ca armele semi-automate să nu poată fi reactivate. Întrebarea mea este foarte simplă. Putem să garantăm ușor faptul că uh, Uh, nu pot fi reactivate armele, este o tehnică complicată sau tehnologia ne permite să facem acest lucru, să ne asigurăm că armele nu vor mai fi reactivate. Și în ceea ce privește comerțul de arme pe internet, am o întrebare. Credeți dumneavoastră că uh, se poate controla în mod eficient acest comerț și că poate soluția cea mai simplă ar fi să interzicem pur și simplu comerțul de arme pe internet. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Gerard. Doamna Wimbeck, îl locuiesc pe domnul Corao. Deci vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru toate informațiile oferite. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că, bineînțeles, în Suedia avem uh, refugiați uh, care sunt considerați cărăuși în Suedia, dar armele de foc reprezintă o adevărată problemă și în loc să ne concentrăm pe valul de arme care vin în Europa și se spune că trebuie, se spune că trebuie să ne uh, protejăm frontierele fără să echipăm uh, poliția de frontieră sau uh, uh ofițerii vamali care ar putea să pună capăt acestui comerț ilegal de arme și trebuie să uh, Eh, dar, în schimb, eh, eh, facem viața mai grea vânătorilor sau suedezi sau trăgătorilor sportivi. Și vreau să vă spun că comunitatea vânătorilor nu va fi deloc fericită în, în Suedia. Vânătoarea face parte din activitatea de zi cu zi, activitatea zilnică a suedezilor și va și noi avem nevoie de vânătoare pentru a menține în uh, limitele normalității vânatul. Și pentru armata suedeză va fi, uh, va fi negativă această propunere. Se, armata suedeză uh, a, consideră că organizațiile civile, în scop de protecție a țării, au nevoie de acces la arme semi-automate. Și iată, în acest context, dat fiind situația dificilă care se confruntă armatele, mai ales în țările baltice, credeți că această propunere a Comisiei va ajuta um, statele baltice să se apere mai bine, doamna Smith? Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Benstein a spus că teroriștii, indiferent de și independent de piața licită de arme, găsesc întotdeauna o cale de a-și procura armele pe piața ilicită. Pe de altă parte, putem spune, cu cât mai multe arme licite există, cu atât mai ușor o au, ușor o doc și teroriștii. Vreau să întreb așadar, putem ști câte din armele achiziționate licit au fost folosite pentru comiterea unor infracțiuni sau chiar a unor crime, eu cred că cifrele nu sunt foarte mari. Pe de altă parte, dacă interzicem anumite tipuri de arme, uh, și am înțeles că dumneavoastră criticați faptul că uh, uh, interdicțiile sunt mai degrabă de tip formal decât, decât pe fond. Da? Uh, înțeleg că, de fapt, uh, ar trebui interzise și unele jucării care arată izbitor de asemănător cu anumite uh, arme de foc automate. Deci știm câte arme licite sunt în uz, unde sunt depozitate, unde sunt înregistrate? Și încă o întrebare. Cum există arme ilegale în Europa? Pentru că, până la urmă, se pare că există un comerț cu aceste arme. Se pare că dificultatea noastră este să controlăm importul și comerțul ilicit cu arme în Uniunea Europeană. Deci uh, am impresia din această discuție și de audiere că în principiu avem uh, uh, intenția bună de a face ceva oportun în direcția dorită, dar că de fapt nu vom face altceva decât să comitem un mare efort administrativ și nici de cum nu vom avea ca impact, ca efect, reducerea disponibilului de arme pentru uzul teroriștilor. Domnul Cerovski. Děkuji, pane předsedající, děkuji panu Benštejnovi za excelentní prezentaci kterou ne... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Benstein pentru această prezentare extraordinară. s-au uh, adresat întrebări pe care mi le-am pus și eu în ultimele săptămâni, în ultimele luni. Și aș dori să mai adresez unele dintre ele aici. În primul rând, știți câte persoane din Uniunea Europeană dețin arme în mod legal și vor fi afectați de această nouă legislație? Și a doua întrebare. Ca urmare a întrebării adresate de antevorbitorul meu, antevorbitoarea mea, care vor fi implicațiile financiare sunt cunoscute. Și încă un lucru. Comisia Europeană consideră că anumite tipuri de arme s-ar putea să ajungă pe piața neagră. Deci această directivă ar putea să aibă exact uh, efectul invers celui pe care îl uh, dorim și uh, vreau să vă întreb dumneavoastră ce părere aveți despre um, despre armele de la, pe care le au oamenii, oamenii acasă. Foarte mulți oameni au arme la ei acasă, la un pod de mulți ani. Ce părere aveți despre interzicerea armelor sau comerțului cu arme pe internet? Fiindcă în Republica Cehă, dacă vrei să cumperi o armă, trebuie să te uh, duci la magazin. Și încă o întrebare. La ora actuală, poți să ai și o, poți să obții o armă imprimată uh, prin uh, imprimante 3D. Am, eu am încercat asta și am fost uh, uimit. Fiindcă și asta e foarte periculos și am putea să ne gândim și la interzicerea acestor noi tipuri de arme. Mulțumesc. Da, știu acum că avem, aveți dumneavoastră o imprimantă 3D. E foarte bine de știut. Ana Gomez. Mm, am fost uluită la câteva zile după atacurile de la Paris. La mine în țară a avut loc o licitație de arme, organizată de poliție. Interesant, nu? Și bineînțeles, uh, mulți spun că așa intră pe pia- reintră pe piață aceste arme care ar trebui să fie dezactivate, dar care sunt reactivate. Și dat fiind că știm care este poziția comună privind exportul de arme și că aceasta a fost uh, pur și simplu ignorată la nivelul propunerii la de către statele membre, cea mai mare măsură, putem să înțelegem de ce uh, suntem uh, în într-o situație atât de dificilă. Fiindcă autoritățile europene, instituțiile europene au uh, jucat un rol uh, în uh, aducerea armelor din Balcani. Nu numai pe piața europeană, ci și la export, în afara granițelor Uniunii Europene, fiindcă Uniunea Europeană are un număr ridicat de arme ilegale și apoi le exportă în restul lumii. Acolo, în Africa, de pildă, acolo sunt adevăratele arme de distrugere în masă. Când se, că, mai bine mă interesează dacă se vorbește despre vânători, eh, sportivi și colecționari, bineînțeles. Deci, eh, și aici să facem niște ordine. Din motive teroriste sau nu, în eh, acest domeniu e nevoie de ordine. Și vreau să vă întreb dacă credeți că se poate să facem mai multe în ceea ce privește marcajul, trasabilitatea și mai ales în ceea ce privește obligativitatea de a interconecta registrele de arme naționale la nivelul statelor membre. Și vreau să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră despre interzicerea vânzării armelor, muniției și pieselor de arme pe internet. Ms. Hvala, hvala lepa. Veseli me, da ste z nami. Pravzaprav... Doamna Fajon, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul și uh, mulțumesc uh, invitatului nostru pentru prezență. Dar nu ați uh, vorbit despre miezul acestei directive. Și anume, este necesară și cum vor fi afectați trăgătorii de agrement care participă la activități sportive, de pildă. Multe dintre aceste întrebări se referă sau la acest aspect se referă la noile elemente din, acest, din această propunere a Comisiei. Proprietarii de arme care dețin arme în mod legal și care participă la sport, la activități sportive sau de uh, vânătoare trebuie protejați eu uh, nu sunt neapărat fan al vânătorii, dar cred că există elemente neclare în această propunere. Pe de-o parte, avem propunerea comisiei și, pe de altă parte, vorbim despre combaterea terorismului. Se pare că majoritatea armelor folosite în atacurile teroriste provin din uh, comerțul cu arme de foc ilegal. Vreau să vă întreb uh, următorul lucru. Persoanele care sunt afectate de această propunere vor fi vânătorii, sportivi. Și vreau să vă întreb dacă puteți confirma că această directivă nu va periclita aceste activități legale, perfect legale. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Daten are cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, uh, mulțumesc domnului Benstein pentru această prezentare tehnică care a răspuns unei întrebări pe care aveam și anume că nimeni nu știe de unde au provenit armele teroriștilor de la Paris și dacă erau uh, uh, activate sau dezactivate eu um, aș dori să adresez o întrebare comisiei în ceea ce privește această propunere de directivă. Am primit scrisori pline de îngrijorare de la muzee, Muzeul de Istorie, Muzeul de Armament, care consideră că vor fi afectate colecțiile muzeelor, uh, fiindcă acestea vor fi testate și uh, și, de pildă, au arme pe care, care, pe care le-au primit de la armata britanică în război și care sunt foarte importante pentru a înțelege războiul și uh, armele de război. Acest uh, lucru va afecta autenticitatea armelor din colecțiile uh, uh particulare în ceea ce privește anumite elemente ale armelor și mă întreb uh, câte atacuri uh, teroriste s-au s-au făcut cu uh, puși de epocă. Uh, deci, uh, cred că acest document, această directivă se ocupă de simptomele problemei și unde cauza sa. Statele europene au circunstanțe și solicitări diferite, dar cred că la nivel european și în aceste directive ar trebui să existe derogări pentru muzee, pentru colecționarii de arme de epocă, arme vechi, sau și cum rămâne cu, cu fermierii și poate vă amintiți anii 90 eh, de masacrul Dan, Dan Blaine eh, care a atacat o școală, un pedofil a atacat o școală cu o pușcă, mă rog, și Tony Blair a interzis eh, armele de foc mici care, lucru care a distrus uh, sportul de agrement, dar nu a avut niciun efect asupra criminalității, fiindcă criminalii în continuare și-au făcut rost de arme și armele și criminalitatea cu arme de foc chiar a crescut de când s-a luat aceste măsuri de către guvernul Blair. Și uh, cred că prin astfel de măsuri sunt mai penalizați cetățenii cinstiți care respectă legea și nu se rezolvă problema uh, frontierilor deschise către Europa de Est, de unde vin aceste arme și tot ce facem noi aici este, va fi apă de ploaie până la urmă. Mulțumesc, domnul Florenț. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Sunt unul dintre deputații cei mai longevivi uh, ai acestui parlament și niciodată nu am uh, văzut până acum o propunere a Comisiei cusută cu ața albă ca și asta. Nu zic că conține numai prevederi inutile. Cunosc situația din Germania foarte bine cu situația, cu legislația actuală. Dar, doamnelor și domnilor, dacă la câteva săptămâni după masacrul de la Paris reacția Comisiei este să ia în vizor vânătorii sportivi și cei care folosesc arme de agrement, atunci, atunci trebuie să mă îndoiesc foarte mult de oportunitatea acestei propuneri. Deci să elimini arme care seamănă cu armele de foc automate, numai pentru că există această asemănare, este este dovada unei, unei slăbiciuni Eh, foarte crase a comisiei, o lipsă de inspirație pentru care ar trebui să invităm eh, pe doamna comisar în fața noastră să ne răspundă personal. Eh, câte, câte AK-47 au fost folosite în, în acte ilicite, în infracțiuni și așa mai departe. Eu cred că e vorba de 0,001%. Haideți să fim serioși. Azi, în, când uh, intri în, într-un restaurant uh, Uh, operat de niște legionari din legiunea străină de la Strasburg uh, și pui 500 de euro pe masă, imediat îți aduce un Kalashnikov ziua următoare. Asta e azi aici. Da? Deci de ăștia trebuie să se ocupe comisia, nu de uh, nevinovații sportivi, colecționari, vânători, care nici măcar nu se gândesc la așa ceva. Deci, dragă comisie, Eh, retrageți-vă propunerea, reveniți cu una foarte bine revizuită la anul și atunci poate mai discutăm. Mulțumesc, eh, domnule președinte. Nu, oamenii, nu armele sunt rele, ci oamenii sunt rei, cei care folosesc armele. Și atunci eh, trebuie să ne întrebăm câte câte infracțiuni sunt comise cu arme eh, de foc sau arme care au obligația de a fi înregistrate. Din 1,6 milioane de eh, eh, infracțiuni anuale, doar 516 au fost comise cu folosirea unor arme eh, de foc înregistrate. Asta înseamnă 0,001%. Și atunci eh, nu înțelegem aici abordarea comisiei care zice că vrea această limitare a eh, posesii licite de arme pentru a limita activitatea teroriștilor, dar nu există niciun fel de date asupra folosirii de către teroriști a acestor arme licite de pe piața legală pentru comiterea unor acte de terorism în Belgia sau oriunde altundeva în Europa. Deci, încă o dată, nu armele sunt rele, ci oamenii. Ce face Comisia ca uh, răspuns? <laughs> Permite mai întâi uh, unor sute de mii de migranți să intre necontrolați în teritoriul, pe teritoriul Uniunii Europene, uh, despre care nu știm dacă sunt sau nu teroriști, dar oricum sunt mulți infiltrați printre ei, uh, pe de altă parte, uh, uh, prevede niște măsuri care sunt imposibil de aplicat și oricum nu stabilesc uh, terorismul. Doamna Stevens are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte având în vedere faptul că există foarte multe arme ilegale care circulă și care sunt folosite în atacuri precum cel de la Paris, din partea delegației Envi trebuie să spun că trebuie să luăm măsuri imediate împotriva armelor de foc ilegale și să nu vizăm neapărat uh, cei care dețin aceste arme pentru a le colecta sau pentru uh, vânătoare. Am una sau două întrebări. Comisia nu se teme că fără o definiție clară a uh, armelor semi-automate, cluburile sportive ar putea folosi uh, aceste arme astfel uh, încât activitatea lor să poată să fie afectată? Oare Comisia nu consideră că armele legale folosite acum nu sunt cumva uh, incriminate pentru acțiunile uh, infractorilor? Apoi, în ceea ce privește vânzarea la distanță a armelor, dacă poți uh, cumpăra arme care sunt oferite pe internet, cred că uh, am putea să ne gândim că acest tip de vânzare la distanță reprezintă o amenințare uh, pentru securitatea noastră. Prin urmare, uh, haideți să ne gândim puțin ce se întâmplă și cu uh, armele legale care beneficiază de reclame în reviste de specialitate. Domnul Rade. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc pentru aceste uh, prezentări uh, detaliate. Aș dori să sprijin uh, câteva dintre amendamentele propuse uh, la uh, propunerea comisiei. De exemplu, ar trebui să existe standarde uh, comune, să existe mai uh, bună cooperare polițienească între statele membre și mie unuia, îmi place ideea de a avea un plan de acțiune împotriva traficului ilegal de uh, arme și uh, uh, explozibili. Aceste amendamente care au fost propuse, uh, printre care interzicerea anumitor categorii de uh, arme, mie mi se par uh, oarecum nejustificate. Puștile semi-automate folosite pentru vânătoare sau um, pentru scopuri sportive nu sunt atât de periculoase pentru că numărul de trageri pe minut este mult mai redus. De asemenea, dimensiunea lor uh, Uh, este și ea prohibitivă, la fel și prețul. O astfel de armă costă mai mult de 500 de euro. Cerințele de uh, înregistrare mi se par uh, destul de rigide. Putem vedea că teroriștii folosesc, de fapt, altfel de uh, arme, uh, unele cu 600 de trageri pe minut, mai scurte, mai ieftine. De fapt, uh, folosesc uh, echipament militar. Uh, Uh, care vin din zone uh, militare și care au fost obținute în mod uh, ilegal. De aceea trebuie să spunem că interzicerea armelor semiautomate nu va reduce traficul sau comerțul ilegal cu arme de foc. Nu va face altceva decât să afecteze, să afecteze pe deținătorii legali de arme vor trebui distruse multe din armele din Europa, însă asta nu va opri uh, ceea ce se întâmplă pe piața neagră. E de înțeles ca după atacurile de la Paris, Comisia Europeană să dorească să ia măsuri pentru a aduce liniștea cetățenilor europeni, însă mie mi se pare că această directivă nu va obține decât uh, contrariul. De fapt, deținătorii legali ai armelor de foc vor avea impresia că ei sunt percepuți ca fiind adevărată amenințare, câtă vreme infractorii uh, uh, nu vor fi afectați deloc. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Domnule Bernstein, puteți uh, vedea cât de interesați uh, sunt uh, membrii comisiei noastre de uh, ceea ce aveți de spus. Așadar, vă dau cuvântul. Ja, also gut. <clears throat> Ei bine, mai întâi vă mulțumesc pentru uh, interesul manifestat pentru uh, față de prezentarea mea. Unele din intervențiile noastre sunt întrebări concrete, altele mai degrabă niște declarații de intenție. Voi încerca însă să răspund la fiecare dintre ele. Doamna Valero, mai întâi. Sigur că azi, în epoca YouTube și a multor altor posibilități online, este foarte simplu să înveți cum descompui și reconstitui niște arme. Dar este nevoie de cunoștințe de specialitate și de unelte speciale pentru asta. Poți să înveți pe internet și cum să conduci un Airbus, dar neavându-l la dispoziție, tot nu știi să-l conduci până nu te pui la manșa lui. În Germania se disting mai multe categorii de unelte. Eh, din păcate, nu există un, un, un corespondent în eh, engleză, un termen tehnic, dar eh, există, există arme pe care, există unelte pe care le considerăm uh, uzuale și unele pe care le considerăm totuși neuzuale. Adică uzuale ar fi șurubelniță bormașină, neuzuale ar fi un strung uh, sau un aparat de sudură și așa, sau, sau alte asemenea uh, aparate, menghine speciale. Da? Sau instalații de prelucrare a metalelor. Un uh, lăcătuș, un meca- mecanic auto, Eh, de pildă, au cunoștințe de specialitate în ce privește prelucrarea metalelor, pe de altă parte au și expertize în acest sens. Eh, în, la Berlin am eh, avut mulți experți care au reușit să construiască arme de foc pentru că erau lăcătuși mecanici sau matrițeri care lucrau cu metal. <coughs> În principiu, așadar, Uh, cu măsurile care sunt preconizate aici, uh, nu putem să limităm decât raza de acțiune a cetățeanului uh, normal. Dar dacă încep să depun eforturi pentru a confecționa sau reactiva o armă, atunci practic pot să, pot să fac orice, pentru că pot să iau o bucată de oțel și să o transform într-o armă, dacă am cu ce și știu cum să o fac. Pe de altă parte, sigur că armele trebuie marcate, etichetate dacă vreți. Pornind de la situația din țara mea, la noi, în Germania, este prevăzută marcarea diferit unor, mai multor componente ale aceleași arme. Acum, Comisia, dacă vrea să introducă obligativitatea marcării mai multor componente ale armelor, atunci, dacă vrem să fim consecvenți și vrem să asigurăm o trasabilitate a tuturor componentelor, trebuie să marcăm toate componentele unei arme. Și atunci uh, mă uit la domnul Gotzen, uh, undeva în ultimul rând, uh, care este reprezentant al producătorilor de arme și care precis deja în gând strigă la cer cum să fac și eu asta, domnule. Da? Um, dar poate că va fi o obligativitate, obligația producătorilor care va asigura până la urmă, to- până la urmă uh, trasabilitatea. Uh, sigur că această obligație implică efort de bani, implică și o uh, prelungire a perioadei de producție, dar este singura cale legală de a obține o trasabilitate a armelor și de a preveni trecerea din comerțul licit în cel ilicit al armei. Și atunci poți să stabilești cine a fost ultimul deținător legal al armei. Și dacă nu mai are, nu mai deține, ea a fost furată sau a vândut-o? Doamna Kaufman, armele de război automate nici nu sunt cuprinse în, în directive sunt cuprinse doar armele automate. Eu așa am interpretat în personal prevederea propusă. Da? Pentru că în, în, practic în uzul normal nu există arme de foc lungi automate de uz civil. Da? Pe de altă parte, trebuie să definim foarte bine această asemănare sau Eh, aparența armelor eh, de foc eh, semiautomate. Iar în ce privește armele de categoria B7, nu poți doar să mergi în magazin să-ți cumperi o armă B7. Nu, ai nevoie de permis de portarmă pentru asta. Da? Prin înregistrarea în registre de arme, prin înregistrarea în sisteme informatice, Uh, este posibilă stabilirea uh, uh, sau aflarea inclusiv ulterioară a deținătorului legal sau a celui care a cumpărat o armă. Asta ar ajuta foarte mult la, la trasabilitatea armelor. În ce privește standardele de reactivare, am avut posibilitatea să particip la o dezbatere privind o nouă reglementare care, din păcate, a fost uh, adoptată uh, fără a se consulta uh, mediul de experți. Prevederea actuală este mult prea complicată, nu este aplicabilă tuturor tipurile de arme și practic este desuetă și nu răspunde exigențelor acestor prevederi, de fapt. Și până la urmă te întreb cine are nevoie de arme dezactivate. Există acum însă și muzee care nu sunt muzee publice, ci sunt uh, deținute privat. Muzeele private nu pot, nu își permit expunerea unor arme pentru că nu își permit uh, uh securizarea lor cu sticlă antiglonț și așa mai departe. Există însă și în uh, în Normandia sau în Germania reconstituiri de fapte istorice care implică unele arme care în principiu ar trebui să fie dezactivate pentru că ele sunt folosite exclusiv în scop ilustrativ. Acum însă, dacă vrem să forțăm toate muzeele să dezactiveze armele pe care le dețin, atunci, practic, valoarea colecțiilor respective de arme eh, dispare. Pentru că există eh, colecții de arme care sunt au menirea tocmai de a explicita cum au funcționat pe vremuri sau cum funcționează în prezent anumite arme. Da? Există arme eh, de foc din evul mediu care la vremea respectivă reprezentau elemente de mecanică fină pe care acum l-am distruge, da? care au fost atunci high-tech. Deci uh, valoarea pe care, să zicem, uh, o dobândește colecția uh, obținută de un, un colecționar privat, s-ar pierde. Eu cunosc exemplul unei bănci care are astfel de colecție, care colecție practic ar deveni inutilă. Sigur că și armele decorative trebuie să intre în legalitate. Și trebuie să vă spun că nu este indiferent cu ce măsuri și cu ce unelte încercăm să reactivăm eventual astfel de uh, arme. Armele de foc, indiferent de tehnica cu care au fost realizată, nu pot fi reactivate cu unelte obișnuite. Pentru asta e nevoie de unelte speciale. O revizuirea proiectului de directivă cu siguranță este necesară, așa cum a spus-o și un antevorbitor. Există state care au deja registre ale armelor de foc, există state fără registre, există state membre unde poți la supermagazin să cumperi o armă. Și atunci trebuie să-mi pun întrebarea de ce n-ar fi periculos acolo să faci așa ceva. Dar lumea nu se interesează de așa ceva. Și atunci spun, n-ar fi mai bine dacă autoritățile ar ști unde sunt uh, depozitate, unde sunt deținute armele, vă dau un exemplu Suediei. Să zicem că domnul Svensson în Göteborg are trei arme care ar putea fi folosite în caz de război și pentru apărarea patriei. Da? Deci nicio problemă. Este un cetățean onest, cinstit, care deține aceste arme, dar știm că le are. Și atunci eu personal Aș prefera să facilitez cetățenilor achiziția de arme, aflând în același timp unde se află acestea. La noi, autoritățile întotdeauna au dreptul să uh, solicite informații cu privire la securizarea armei. Unde a închis arma, unde este deținută și au dreptul de a inspecta acest lucru, de a controla acest lucru. Da? prin regulile foarte stricte pentru eh, depozitarea armelor, am reușit să eliminăm deja eh, eh, de pe, de pe piața reală o serie de utilizatori respectiv, neautorizați, respectiv o serie de arme care nu îndeplinau anumite standarde. Deci dacă directiva își propune de pildă standarde de păstrare, da? Uh, atunci, uh, atunci este altceva. Să spunem că nu e suficient să pui, uh, să ții pușca ta de vânătoare într-un dulap, ci trebuie să fie un dulap de oțel cu o ușă securizată. Altă chestiune. Câtă vreme armele nu sunt reactivabile cu unelte și scule obișnuite, ele sunt considerate sigure în Germania, de pildă sigur că uh, ele reprezintă și un uh, depozit, o sursă de uh, realizare a unor arme de foc ilegale. În același timp există și arme de foc importate din afara Uniunii Europene. Dacă am putea să, să realizăm un standard pentru armele de asalt, armele SAS, atunci asta ne-ar ajuta foarte mult pentru că avem nevoie de posibilitatea uh, ca cetățenii să se poată uh, autoapăra uh, cu astfel de arme. Deci, un standard european pentru astfel de tipuri de, de arme, de foc, arme SAS, ar fi util și oportun. Chiar dacă știu că există infracțiuni care sunt comise cu astfel de arme. În ce privește cifrele de infracțiune, pot să vă dau doar cifre din uh, Germania. Deci, infracțiuni 5% din uh, infracțiunile uh, comise în Germania sunt comise cu uh, arme uh, achiziționate uh, legal. Chiar și, uh, chiar și uh, Atentatul de la Vinenden a fost un uh, atentat comis cu o armă licită, pentru că fiul într-adevăr a, a furat arma din dulapul tatălui său, dar arma a fost cumpărată în condiții legale. Eu nu pot vorbi în numele Uniunii Europene, dar pot să spun că Registrul Național German prin Registrul Național German de Arme știm că în Germania avem 1,5 milioane de ținători legali de arme, care își împart în jur de 8 milioane de arme. Avem 45 de milioane de autoturisme în Germania. Deci uh, nu e mult. Și dacă ne gândim că uh, la 8 milioane de arme avem în jur de 200-250 de uh, infracțiuni comise cu arme, atunci trebuie să ne dăm seama care sunt proporțiile. Și uh, și actele teroriste, numărul, uh, proporția actelor teroriste comise în Germania cu arme licite este de 0%. Acum, în ce privește achiziția de arme sau componente de arme în internet. Uh, comerțul prin internet, uh, prin Amazon, eBay, nu mai poate fi stabilit. Nimeni nu dorește să mai trăiască fără Amazon sau alte asemenea portaluri am avea nevoie în principiu de standarde care să fie impuse operatorilor de astfel de uh, platforme de vânzare. Da? Pentru că în momentul în care, de exemplu, portalurile germane uh, uh constată apariția unei, uh, unei mărfuri, uh, unui, unui bun care este suspect, uh, există obligație de notificare către autorități acestor operatori. Iar în ce privește componentele, sigur că ele pot fi tranzacționate prin internet. Există arme de vânător, de pildă Zaurenson sau Mauser, sunt mărci care vând separat uh, arma sau piesa de bază, dar uh, vând și piese cum ar fi uh, țeava sau vizorul sau alte piese care pot fi, că sunt interschimbabile. Deci există un comerț licit deja bine stabilit cu astfel de piese și componente. Numai dacă spunem că toate elementele esențiale ale unei arme trebuie să fie marcate pentru a exista o trasabilitate 100%, atunci putem permite uh, comerțul pe internet. Da? Dacă spunem, pe de altă parte, că nu dorim marcarea tuturor componentelor esențiale a unei arme de foc, atunci n-ar trebui să permitem nici uh, comerțul cu astfel de componente. În ce privește um, reactivarea și reconvertirea unor arme de foc în arme civile și invers. Uh, m-am mirat și eu că au fost, uh, că există cazuri de arme de foc militare care au fost reconvertite în arme civile. În principiu, în Germania nu există așa se posibilitate. Armele de foc de război în Germania pot fi doar deactivate, dezactivate. Acum există autorități care spun, așa cum a spus uh, doamna Gomes uh, din Portugalia, că unele autorități uh, mai văd și o posibilitate de a face profituri de pe urma reconversiei armelor. Dar noi am învățat uh, din propria experiență că armele uh, de război nu se, nu se reconvertesc, ele se distrug. Punct. Există însă și construcții de uh, arme civile pe baza unor modele militare. Deci, din punct de vedere al construcției, al structurii, sunt aproape identice. În Germania uh, avem un catalog de eh, standarde eh, prin care putem verifica în ce măsură o armă de foc poate fi modificată, reconvertită, eh, poate fi completată cu niște opționale cu ajutorul unor unelte și scule obișnuite sau nu. Dacă spunem că nu poate fi modificată arma, atunci, atunci arma este permisă. Pe de altă parte, asta nu împiedică pe nimeni ca prin măsuri speciale să facă această uh, conversie. Da? Deci nu putem împiedica nimic cu, altceva, cu alte cuvinte. Dar dacă spunem încă, încă de la început stabilim ștacheta cât se poate de înalt, atunci putem avea și un control asupra armelor de foc de uz civil. Să știți că am putea să continuăm aici um, uh, Orenșir, dar mai există și un al doilea vorbitor invitat uh, la această audiere. Dacă mai sunt întrebări, uh, vă rog um, să le canalizați, să le inventariați, uh, să mi le transmiteți și am, uh, voi avea plăcerea să răspund la aceste întrebări în scris. Încă o dată, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru prilejul pe care mi l-ați oferit. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Bernstein, mulțumim pentru toate detaliile pe care ni le-ați dat. Știu că membrii comisiei noastre apreciază asta foarte mult. Firește, va trebui să acordăm atenție și următoarei sesiuni, însă cu siguranță ne-am bucurat de cele pe care ni le-ați spus uh, și probabil ne vom mai întâlni și la alte etape ale acestui proces, cu siguranță, și raportarea va dori acest lucru. Trecem acum la domnul uh, Buve. Certificate medicale pentru a cumpăra și a deține o armă de foc. Bien, merci Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je... Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Aș dori să mulțumesc mai întâi pentru această invitație de a participa la această audiere a acestei comisii. Eu sunt medic specialist în medicina uh, legală. Subiectul care ne-a fost uh, solicitat pentru a-l aborda a fost uh, uh, cel al analizelor medicale necesare pentru a putea cumpăra sau deține o armă de foc în baza directivei care modifică articolul 5 din directiva anterioară. Examinarea medicală este prevăzută din septembrie 2013 de legislația franceză pentru că orice solicitare pentru a deține o armă de categoria B sau C trebuie însoțită de un certificat medical. Mi se pare așadar interesant uh, să spun aici în fața comisiei dumneavoastră uh, care este pe scurt dreptul francez în ceea ce privește uh, acest subiect. Acest drept a fost revizuit în 2012 și 2013 pentru a putea face față exigențelor dreptului comunitar. Bineînțeles, s-a luat în calcul articolul 5 al directivei, așa cum a fost ea revizuită în 2008, adică s-a luat în calcul toate condițiile care se impun, cu excepția titlului sportiv și a vânătorii. Apoi, să nu uităm că trebuie să se ia în calcul uh, un comportament lipsit de violență al celui care solicită um, să dețină o armă de uh, foc trebuie să existe, cum spuneam, un certificat medical care să ateste faptul că starea de sănătate a solicitantului unei arme de foc nu este incompatibilă cu deținea, deținerea unei astfel de arme. Sunt dispensate persoanele uh, următoare, anumiți uh, profesioniști, experții judiciari sau cei înregistrați uh, în cadrul unei federații sportive pentru vânătoare și colecționarii de arme. Legiuitorii francezi au prevăzut anumite dispoziții speciale în ceea ce privește solicitanții care uh, urmează sau au urmat un tratament într-un serviciu de psihiatrie uh, într-un spital. Acest solicitant trebuie să vină și cu un certificat medical din partea unui psihiatru care să ateste că starea sa uh, psihică și psihologică este compatibilă cu achiziționarea și deținerea unei arme de foc. Pe scurt, pot să vă dau un exemplu în legătură cu modul în care dispozițiile directivei pot fi transpuse în uh, legislația uh, internă. Mai rămâne să discutăm însă limitele în ceea ce privește eficacitatea într-o perspectivă de reducere a riscului uh, de uh, violențe uh, legate sau nu de terorism. Literatura medicală care vizează acest subiect uh, se axează mai ales pe uh, statele extraeuropene și aici se impune o anumită prudență. Uh, dacă cunoștințele științifice vizează state care au legislații foarte diverse ale statelor față de cele ale statelor membre, trebuie să fim foarte atenți literatura medicală face apel și la atenție în ceea ce privește uh, suicidul comis cu arme de foc sau accidentele uh, cu arme de foc uh, în care sunt implicați uh, copii. S-a demonstrat practic științific că uh, riscul de suicid uh, este uh, asociat cu deținerea unei arme de foc. De aceea e nevoie să existe anumită legislație restrictivă în ceea ce privește deținerea de arme, pentru că asta ar putea duce la reducerea uh, mortalității și să reduce anumită cauzalitate directă între decese și deținerea de arme de foc. Însă trebuie spus de asemenea că riscul de a trece la un act agresiv este legat de disponibilitatea armelor și a muniților și că acesta este mai mic atunci când există o stocare securizată a armelor și muniților. Dacă, aceste, dacă armele sunt uh, ținute separat de muniție, riscul scade considerabil. Apoi, în ceea ce privește actele teroagresive. E bine, aici literatura medicală ajunge la concluzii similare și anume, în statele dezvoltate există o asociație diferențiere statistică semnificativă între uh, posibilitatea de a avea acces la o armă și um, rata uh, crimelor. Un studiu recent uh, realizat în legătură cu, mult, cu peste 100 de state demonstrează faptul că acolo unde există mai mulți proprietari, un număr mare de proprietari de arme, crește incidența actelor infracționale. Prin urmare, putem să ne întrebăm dacă subordonarea achiziționării unei arme uh, și legătura cu un certificat medical ar putea să reducă trecerea la un act violent. În ceea ce privește legile uh, franceze care prevăd uh, acest certificat uh, medical, prima limită se leagă de finalitatea evaluării medicale. Adică aceasta vizează chiar uh, achiziționarea și deținerea unei arme sau vizează, fără să o spună, utilizarea acesteia. Oricare ar fi uh, situația, uh, capacitățile implicate nu sunt neapărat aceleași. Apoi, uh, limita numărul 2, obiectul valorii medicale. Oare există o absență a incompatibilității în ceea ce privește cumpărarea sau deținerea, adică nu există obiecții medicale sau, din contră, obiectul valorii medicale este compatibilitatea cu uh, achiziționarea uh, sau deținerea care presupune anumite aptitudini Uh, sau competențe specifice. Și cea de-a treia limită ține de modalități de evaluare uh, medicală. Cu alte cuvinte, uh, în legătură cu ce criterii se stabilește compatibilitatea sau incompatibilitatea. Rezultă de pe urma acestor limite un risc dublu. Pe de o parte, vorbim despre un risc de inegalitate a tratamentului între cetățeni, care ar putea să uh, beneficieze de păreri medicale diferite pentru aceeași patologie și, pe de altă parte, există un risc al ineficacității sistemului pe ansamblu, adică uh, se pot uh, multiplica examenele medicale pentru a obține un aviz uh, favorabil. O altă limită vizează patologiile psihiatrice. Literatura psihocriminologică Uh, arată că există un risc redus uh, al uh, bolnavilor mentali de a acționa violent cu arme de foc. Însă e clar că există un risc atunci când se consumă substanțe psihoactive. Însă boala psihotică, ea nu reprezintă practic cel mai, cea mai mare afecțiune Uh, în rândul celor uh, psihiatrice. Mulți psihiatri uh, redactează certificate medicale care menționează natura uh, afecțiunii, uh, dar alții uh, refuză să se pronunțe în legătură cu posibilitatea ca astfel de persoane să dețină sau nu o armă de foc. Apoi, o altă limită, regimul uh, de derogare pentru permisul de vânătoare. Aici uh, se fac uh, anumite uh, certificări medicale, dar nu este implicat un proces de autorizare, ci doar o declarație pe propria răspundere pentru a putea deține o astfel de armă. Acest certificat însă poate fi solicitat de autorități în cazul în care se consideră că s-ar putea să existe o lipsă de sinceritate în ceea ce privește declarația pe propria răspundere, uneori nu este suficientă, însă aplicarea uh, strictă a uh, legii presupune că n-ar trebui să ignorăm acele uh, afecțiuni care uh, ar putea să pericliteze uzul uh, armelor de foc. Dacă e să citim uh, în sens strict o astfel de uh, uh, listă, putem vedea că există anumite intoxicații, uh, chiar și cele tabagice, care pot să împiedice uh, pe cineva să dețină uh, o armă de foc. Și mă întreb atunci ce se întâmplă cu toți vânătorii care fumează. Apoi, o ultimă limită, ce se întâmplă cu uh, Uh, armele folosite uh, de către federațiile sportive. Aici pot să vă dau uh, două exemple unde nu există mare coerență între realitate și legislație. se prezintă anumite uh, limite de fond și de formă în legislație în ceea ce privește uh, deținerea sau achiziționarea de arme de foc. E clar că trebuie să nu uităm acele afecțiuni uh, incompatibile cu deținerea unei arme de foc. Până la urmă, subordonarea uh, cumpărării și deținerii unei arme de foc sub obligația de a avea un act medical Uh, este esențial. Există însă anumite incompatibilități de bun simț, însă altele presupun uh, o aprofundare a subiectului. Eficacitatea unui astfel de dispozitiv ne face să ne punem întrebări, mai ales în ceea ce privește uh, situațiile excepționale, criminalitatea organizată și terorismul. Vă mulțumesc! Thank you, <clears throat> thank you very much, uh, Dr. Privé, and thank you also for being brief because... Mulțumesc foarte mult și mulțumesc că ați fost uh, subțint, fiindcă uh, vreau să mai luăm și câteva întrebări din sală. O să începem imediat uh, discuția. Sessions, I'm going to take them now as well. So let's go straight to the... Dăm cuvântul cu colegilor. Uh, în sală. Este o sesiune plină de informații pe marginea unui subiect controversat și, din păcate, nu avem foarte, multe timp, foarte mult timp la dispoziție, chiar foarte puțin. Și vă rog să fiți foarte disciplinați, stimați colegi. O să încep la Valero, domnul raportor. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare extrem de interesantă pe care am ascultat-o cu mare plăcere uh, și foarte interesant care sunt uh, practicile în Franța. Aici, aici sunt. <laughs> Aici sunt. În loc de obligația de înregistrare, orice doctor care consideră că un pacient nu ar trebui să aibă licență de port armă, ar trebui să raporteze acest lucru la poliție. Dacă mergi la doctor, mă rog, poate că unii ani de zile la rândul nu se duc la doctor. Se poate întâmpla și asta și atunci să zicem că poți primi în acest timp uh, un permis de port armă. Ce facem? Deci, ar trebui să existe un fel de, uh, de consult medical înainte de a achiziționa arma dar să facem acest lucru cum trebuie, ca să nu existe uh, apoi un turism uh, pentru medici, ca să găsești medicul care îți va da certificatul medical de care ai nevoie. Și dacă dă un doctor certificat medical conform căruia această persoană, să zicem, poate poate a deține permis de armă. Și la o săptămână, să zicem, persoana respectivă produce un masacru cu armat pe străzile orașului. Ce se întâmplă atunci cu medicul? Există și răspunderea acestui, um, acestui medic care a dat, și-a dat avizul. Sau o altă persoană care poate părea aparent sănătoasă și per, primește permis de vânătoare fără probleme, dar apoi, după câteva săptămâni, să zicem, uh, se declanșează o depresie din motive emoționale. Mă rog, sunt foarte multe motive pentru motive pentru care te poți îmbolnăvi uh, spontan și apoi te duci și îți împuși familia. Ce facem cu astfel de profiluri? Fiindcă nu e vorba doar de medicul psih- uh, psiholog uh, sau psihiatru. E vorba și de oameni uh, care se pot îmbolnăvi de pe o zi de alta. Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor. Vă citesc lista vorbitorilor acum. După aceea o să o închidem. This is Mrs. Stevens, Mr. Ahla, Aho, um, Mrs. Wickstrom, Mr. Lopez Aguilar, Sylvia von Kaufman and Mrs. Winberg. And, if I, and, and um, Mrs. Holmeyer as well. Can I close the list? Pot să închid acum lista vorbitorilor după doamna Holmeyer? Bun. Și pe aceea puteți să stați liniștiți că veți avea timp berechet la dispoziție. Steven să are cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. În textul comisiei se spune că în mod regulat uh, trebuie să fie trim, să fie înaintate certificate medicale pentru vânători sau sportivi. Dar există o relație de cauzalitate în această măsură potențială și faptul că teroriștii folosi, folosesc arme ilegale ca lașnicovuri în Balcanii Occidentali? Ne puteți răspunde la această întrebare, fiindcă eu nu văd nicio legătură, niciuna deloc. Thank you, Mr. Hala Aho, please. Domnul Hala Aho, mulțumesc, domnule președinte. Ați spus că există o legătură, o corelație științifică între, uh, între deținerea de arme de foc și folosirea acestora în, la sinucideri. Dacă armele de foc sunt uh, disponibile, sunt folosite uh, în cazul sinuciderilor. Dar aceasta nu este o corelație în ceea ce privește numărul armelor de foc și numărul sinuciderilor. Fiindcă aceasta este o întrebare mai, rele, mai relevantă. Japania uh, a interzis aproape cu totul toate armele de foc. Cu toate acestea, rata sinucidelor este mult mai ridicată decât în Europa sau America. Atunci ar putea spune că există o corelație între disponibilitatea sforii și numărul, numărul sinucidelor prin spânzurare. Finlanda, de pildă. În Finlanda, în cazul Finlandei, exista o obligativitate a certificatului medical pentru permisul de port armă. Dar acest lucru este foarte uh, problematic, fiindcă medicul nu se poate pronunța pe baza unei uh, vizite medicale de sub o oră în ceea ce privește sănătatea mentală a pacientului și mulți medici nu uh, eliberau astfel de certificate. Apoi, per, apoi atitudinea personală și principiile doctorului în ceea ce privește portul de arme de foc poate influența um, decizia acesteia. Poate ar fi mai normal să să existe cursuri în ceea ce privește siguranța armelor de foc um, care să fie obligatorii. În Finlanda, în ceea ce privește armele de foc B7, aceste cursuri sunt obligatorii. Doamna Wikström, mulțumesc și îmi cer scuze că am întârziat la această discuție ca în calitate de raportă din umbră, aș vrea să de la început, dar mă rog. Vreau să vă spun că sunt uh, foarte sceptic în ceea ce privește unele propuneri ale comisiei. Ca să vă spun pe șleau, nu au fost analizate consecințele reale ale acestor propuneri, cum ar fi trasabilitatea, dezactivarea și uh, schimbul de informații crescut. Toate acestea sunt bune și frumoase, sunt propuneri echilibrate și folositoare din foarte multe puncte de vedere, dar sugestia interzicerii complete a armelor semiautomate, eh, durata limită a permiselor, includerea colecționarilor și muzeelor în aceste directive și nu numai aceste aspecte pun mari probleme. În linii mari trebuie spus că s-a mers prea departe prin impunerea acestui, acestei interdicții totale în ceea ce privește vânzarea de arme de foc pe internet. Bine, s-ar fi putut uh, introduce, să zicem, metode mai eficiente pentru asigurarea pentru a ne asigura că armele de foc nu ajung uh, pe mâna cui nu trebuie, fără să fie afectați cetățenii care respectă legea. Uh, Aici acest, persoanele sunt uh, mai afectate, mai ales uh, în, în regiuni uh, mai puțin populate, cum ar fi nordul Finlandei, de unde vin eu, unde toată lumea vânează. Deci, a, așa cum s-a spus, aceste probleme sunt mai sunt uh, prezente și în Suedia. Așa cum a spus doamna raportor, eu aș putea să vorbesc foarte mult și pe îndelete despre toate aceste aspecte, însă nu avem timp suficient. Haideți să nu uităm că această directivă uh, este propusă în conformitate cu articolul 114 al tratatului, care este un articol în ceea ce privește armonizarea pieței interne. Acum, dacă nu există niciun fel de definiții comune care să se aplice și definițiile se aplică în mod diferit la nivelul statelor membre, nu putem să armonizăm piața internă sub nicio formă, ci, din potrivă, nu facem decât să o fragmentăm și să complicăm lucrurile. Deci, este o chestiune care trebuie neapărat să fie avută în vedere, altfel mă îngrijorez foarte tare în ceea ce privește uh, reacțiile cetățenilor de rând care, care, se fol- care folosesc arme în viața de zi cu zi, în activitățile lor și nu în mod ilegal. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you. Mulțumesc. Doamna Lopez Aguilar. Domnul Lopez Aguilar, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să vă spun, în primul rând, că e mare păcat că n-am putut să fiu aici de la început, de la ora 3, fiindcă, din păcate, zborul meu a avut, de azi a avut mare întârziere și, iată, de acest, de acest motiv nu am putut să ajung la timp, dar iată, acum am ocazia să iau cuvântul într-o dezbatere extrem de importantă și vreau să încep cu, cu ca expert și ca legiuitor să, vorb, să iau cuvântul astăzi, fiindcă noi încercăm să dăm legislație de combatere a criminalității împotriva unui, unei primejdii transfrontaliere care ne, care uh, ne bântuie pe toți. Eu am fost uh, și ministru în Spania și am încercat întotdeauna să mă, să, să nu mă pripesc în ceea ce privește adoptarea legilor, fiindcă legislația penală adoptată rapid uh, pentru a răspunde unei reacții emoționale a opiniei publice după un, uh, un atac sângeros, fără să se chipzuiască lucrurile cum trebuie, nu este, o, nu este un lucru prea inteligent. Când eram ministru, eu vorbeam despre, despre adoptarea de legi sau dreptul penal senzațional, fiindcă opinia publică dorește să se adopteze, să se adopte, mă scuzați, noi legi sub uh, fiind uh, sub imperiul unor emoții cauzate de uh, Eh, anumite evenimente tragice, dar noi trebuie să ținem uh, cont de principiul echilibrului și uh, de tratatele existente, iar Comisia cred că se ar dovedește privită în, aceste caz. în acest caz. Ar, acțiunea sa are efect disproporționat și s-ar putea să cauzeze efecte secundare, neprevăzute și nedorite celor care sunt posesori de arme în mod egal. Noi, noi dorim să punem capăt traficului ilegal de arme de foc și dorim să reducem impactul criminal asupra acestui comerț ilegal. Și nu dorim să uh, restricționăm prezența armelor și atât în legislația europeană, dacă ne uităm ce s-a întâmplat la statele, la statele, la nivelul statelor membre, nu trebuie să-i oprim pe cetățeni să dețină arme de foc, fiindcă acest lucru înseamnă pur și simplu 4, uh, cifre de afaceri de 4 miliarde de euro uh, anual, uh, sute de mii de locuri de muncă la nivelul uh, vânătorilor și ei sunt afectați și vânătorii și sportivii care nu ar uh, trebui să fie afectați de schimbarea cadrului juridic pentru că dorim noi să schimbăm prea rapid legislația. Iată de ce Comisia ar trebui să încerce din răsputeri să îmbunătățească cadrul legislativ care le avem la ora actuală. Nimeni nu dorește să ne mai confruntăm cu uh, atacuri ca îngrozitoare ca cele de la Paris, bineînțeles, dar în același timp, haideți să uh, să nu țintim aiurea, ca să zicem așa. Trebuie să ne asigurăm că efectul nu va fi unul general, când noi de fapt dorim să țintim precis și, printr-un efect general, să-i afectăm și pe cei care dețin în mod legal arme. S-a vorbit deja despre importanța importanța încercării de a nu restricționa persoanele care dețin arme semi-automate în mod legal, care au făcut deja obiectul unor controle foarte stringente, care sunt în conformitate cu propunerile Comisiei. Acum, în ceea ce privește comerțul pe internet al armelor, bineînțeles, trebuie să vedem care sunt problemele și să le rezolvăm, fiindcă știm că există o piață, o piață neagră, o piață ilegală a comerțului cu arme și să să nu curcăm borcanele, fiindcă nu este același lucru cu comerțul pe eh, internet, care este extrem de atent controlat de, state, de statele membre și de unde se percep taxe și impozite. Haideți să nu încurcăm borcanele aici, unele zone ale posesiunii de arme care nu au fost niciodată implicate în criminalitate, vorba de colecționari de pildă, și să încurcăm, cum spuneam, borcanele și să amestecăm aici și, și uh, infracțiunile teroriste folosirea armelor de foc în acest sens. Este foarte important în acest sens să se facă o diferență între plus valoarea legislației europene comparativ cu legislația statelor membre, mai ales în lumina încercării Comisiei de a elabora un ghid privind dezactivarea armelor, care după atacul de la Paris este cam tardiv, a venit cu șapte ani mai târziu față de când ne așteptam să se publice acest document și, bineînțeles, să se exprimă niște îngrijorări legitime. Când ne aplecăm asupra acestui subiect, trebuie să ne asigurăm că acțiunile noastre sunt proporționale și că există nevoia de a schimba directiva actuală și să vedem într-adevăr ce dorim să obținem. Este important să transmitem un mesaj foarte clar și anume că Comisia se concentrează asupra problemelor reale, asupra problemelor pe care le reprezintă atacurile teroriste, unde sunt folosite arme din Balcan, Rusia, Africul de Nord și nu este vorba de arme pe care le posedă în mod legal uh, indivizi în Uniunea Europeană și unde lucrurile sunt foarte reglementate, fiindcă marea parte a acestor persoane nu are nicio legătură cu ce se întâmplă în cazurile atacurilor teroriste. Sunt două lucruri diferite și asta a dus la această inițiativă în primul rând. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Silvia, ai cuvântul. Vielen Dank, Claude. Ich würde ganz gerne zur Frage der medizinischen Tests zurückkommen. Mulțumesc. Doream să revin la subiectul uh, examinărilor medicale. Situația în uh, Germania este următoarea. Dacă ai peste 25 de ani și dorești să achiziționezi o armă, trebuie să faci acest examen uh, medical. Nu știu dacă așa stau lucrurile și în altă parte. Doar uh, o singură testare medicală poate nu este suficientă pentru că starea uh, medicală a individului se poate schimba sau aceștia pot să înceapă să folosească droguri sau alte substanțe uh, care să le poată afecta starea de sănătate. Prin urmare, propunerea de a avea verificări medicale odată la 5 ani este oare cea mai uh, adecvată? Oare această perioadă de 5 ani este cea mai potrivită? Apoi, Știm, au fost obținute foarte multe arme în mod legal uh, pentru motive sportive, vânătoare sau uh, alte asemenea motive. Oare am putea găsi o uh, alternativă pentru aceste categorii în loc să avem o examinare medicală la 5 ani, să avem una la 10 ani? Adică uh, să obții o autorizație pentru deținerea unei arme de foc în baza unei singure testări medicale, după părerea mea, uh, nu este în regulă și care credeți că ar trebui să fie uh, perioada cea mai adecvată pentru uh, efectuarea din nou a acestor testări medicale? Doamna Winberg. Au fost uh, adresate deja mai multe întrebări, însă mi se pare că deja putem înțelege mai bine ce se întâmplă cu aceste verificări medicale. Mi s-a spus că acestea ar trebui făcute înainte de acordarea unei licențe pentru deținerea unei arme de foc. Însă unde tragem uh, linie? De la ce moment încolo n-ar mai trebui să primești uh, o licență? Care ar trebui să fie afecțiunile mentale uh, care se împiedice să deții o armă de foc? Poate că sunt multe persoane care au tulburări mentale, dar care depind de activitatea de vânătoare, să spunem unde tragem linia, pe ce bază stabilim uh, dacă o anumită afecțiune poate să uh, permită uh, un uh, permis de portarmă sau nu. Doamna Holmeier. În ce privește examenul medical, recunosc că, având în vedere numărul de uh, vânători sportivi și utilizatori civili ai acestor um, certificate medicale este e dificil să Uh, impui o repetare a examenului medical uh, odată la 5 sau chiar la 2 ani a celor care în mod normal și civilizat uh, folosesc armele. Acest lucru, însă, indiferent de timpul, termenul care se va, import, se va impune, nu va împiedica nici terorismul, nici alte infracțiuni cu comiterea, care sunt comise cu, alte, cu astfel de arme. Vreau să știu însă dacă și în ce măsură Există posibilitatea decelării, depistării, depistării unor persoane cu, uh, să zicem, devieri comportamentale care uh, până la urmă comit astfel de infracțiuni. Deci chiar în uh, sfera mea de, de cunoștințe, de persoane cunoscute, a apărut un caz recent care a, în care s-a comis o infracțiune cu astfel de armă, s-a comis o infracțiune cu astfel de armă, dar culmea că de 12 ori era deja notificată o deviere comportamentală care nu a fost însă luată în seamă de nimeni. Da? Și încă o dată, nu toți medicii notifică poliției sau autorităților de menținerea ordinei aceste chestiuni. Și nici, să zicem, membrii publicului larg nu sunt întotdeauna înclinați să notifice eventuale devieri de comportament pentru ale unor persoane care sunt cunoscute a, a, a deține permis de portarmă. Că, pentru că știți de ce? De multe ori uh, la sinucigași sau la alți uh, indivizi care au comis uh, infracțiuni cu arme de foc, până la urmă întotdeauna afli că de fapt a existat indicii cu privire la o deviere comportamentală. Nu poți, nu poți să ceri certificate medicale sau medico-legale, eh, psihiatrice, să fie emise pentru eh, tot felul de activități, eh, cum aceste certificate, certificate medicale cu prilejul emiterii permiselor de conducere nu previn nici accidentele rutiere. Deci, puteți să ne spuneți care sunt situațiile în care aceste certificate medicale uh, sunt oportune și care sunt uh, momentele de suspiciune la care trebuie să fim atenți în legătură cu rezultatul acestor certificate medicale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, stimați colegi. Uh, domnule dr. Buve, vă rog să răspundeți. Vă mulțumesc pentru toate comentariile și întrebările împărtășesc în mare măsură întrebările dumneavoastră legate de utilitatea unei uh, analize medicale, unei testări medicale unice, mai ales dacă i-ar putea duce la un aviz negativ în ceea ce privește deținerea unei arme de foc. Dacă e să gândim puțin în analogie cu evaluarea riscului uh, de a trece la un act uh, violent, însă dincolo de cadrul uh, folosirii unei arme de foc, să zicem evaluarea riscului unei recidive a violenței fizice sau sexuale, ei bine, literatura internațională a demonstrat clar că e posibil să abordăm acest risc Uh, dar pentru asta avem nevoie de informații temeinice legate de respectiva persoană. Apoi uh, trebuie să avem informații de diverse naturi, socială, educativă, penală și așa mai departe. Prin urmare, dacă e să luăm în calcul toate aceste informații care acoperă toate aspectele uh, vieții acestei persoane, atunci am putea înțelege mai bine riscul și atunci uh, am putea să uh, luăm niște uh, decizii clare, însă câtă vreme ne bazăm pe date statistice, lucrurile nu sunt atât de evidente. Dacă e vorba despre un medic care trebuie să ia anumite decizii fără să aibă toate aceste informații la îndemână, e bine, în acest caz nu vorbim despre o manieră eficace de a reduce într-o manieră semnificativă riscul existent. În fiecare zi oamenii sunt văzuți de către psihiatri pentru o depresie sau pentru alte afecțiuni, însă rămâne la um, latitudinea medicului să stabilească uh, dacă respectiva persoană, să zicem, presupune un um, risc uh, suicidal, însă acest lucru este adesea greu de realizat. Atunci când vorbesc despre corelarea uh, disponibilității unei arme cu un risc de a comite suicid sau uh, un alt act agresiv, e bine, pot să spun că în ceea ce privește uh, forțele uh, jandarmilor sau ale marinei, cei din marină nu dețin o armă tot timpul la îndemână, jandarmii da. dar s-a demonstrat de fapt că jandarmii sunt cei care foloseau uh, mai des uh, arma din dotare pentru a se uh, sinucide. Deci, determinarea unui caracter periculos nu poate um, fi făcută doar printr-un uh, examen medical simplu realizat în 15 minute de către un medic. De asemenea, starea de sănătate variază prin urmare, termenul uh, de 5 ani prevăzut de legiuitorii francezi, să nu uităm, uh, anterior uh, termenul era de 3 ani, ar putea fi unul bun, pentru că în această perioadă s-ar putea întâmpla multe care să asigure stabilitatea psihică a acestei persoane sau din contră din aceleași motive, așadar nu pot să preconizez niște termene adecvate în ceea ce privește repetarea testelor uh, medicale. În ceea ce privește practica sportivă, există o obligație, cel puțin în Franța, de a avea o licență uh, înnoită anual pentru obținerea căreia solicitanții trebuie să uh, ofere un certificat uh, uh că pot uh, să dețină o armă pentru practici uh, sportive. Se vorba deci de uh, uh, tir sportiv sau uh, alte activități similare lien, mais peut-être euh, euh cela dépasse-t-il mes compétences, effectivement. Da, în ceea ce privește corelațiile, acest lucru nu depășește competențele mele și se poate pune întrebarea eficienței testelor medicale la nivelul populației generale standard. Întrebarea se pune poate mai, mai multă precizie în ceea ce privește populației uh, criminale sau teroriste. E bine, în acest caz, uh, Există obligația pentru toți uh, a acestui uh, test medical în momentul în care există un asemenea profil. În cazul literaturii, uh, colegii din Australia, de pildă, au propus structuri de teste medicale care aveau dublul obiectiv de a fi o analiza a capacităților și a riscului, deci o evaluare combinată a riscului, subiectele care se baza pe studiul uh, elementelor fizice și cognitive în ceea ce privește tulburările mentale ale personalității și o evaluare combinată a capacității sub, uh, subiectului de a deține o armă de foc care se uh, baza pe apreciere și aici mă alătură ce a spus uh, domnul parlamentar, e vorba despre înțelegerea răspunderii care vine cu, uh, dețin, cu deținerea unei odată cu deținerea unei arme, e vorba de cursul de, de um, siguranță despre care s-a vorbit, uh, limitarea testului medical este oare suficientă? Evaluarea psihologică, de pildă, ar fi poate și mai interesantă în acest caz. Deci, uh, în Australia se dorea această dublă evaluare medicală pentru a identifica niște factori fizici și psihici și, bineînțeles, care să fie suficient pentru a contraindica deținerea unei arme și apoi să pune problema uh, răspunderii uh, posesorului de armă față de sine însuși și față de societate. Iată Acestea sunt răspund, răspunsurile mele la întrebările pe care le-ați adresat dumneavoastră. Mulțumesc uh, foarte mult. Doamna Corața Bild, dumneavoastră sunteți raportor din umbră de la IMCO, deci vă dăm cuvântul foarte succint. Mulțumesc foarte mult, mă bucur foarte mult că pot uh, lua cuvântul în uh, încheierea acestui subiect extrem de important pentru cetățenii europeni. Vreau să mulțumesc oaspeților noștri, atât de la Poliția Generală Germană, cât și, domnul, și cât expertul din Franța privind testele medicale, este limpede că această dezbatere a adus la lumină unele îngrijorări în ceea ce privește faptul că această propunere a fost prezentată destul de precipitat după atacurile de la Paris și că nu uh, a, este pusă la punct în ceea ce privește valorile de impact și unele aspecte sunt mai vagi, ceea ce face și mai importantă demararea acestui proces. Aceasta este doar prima audiere, vom mai avea și alte întâlniri și dezbateri cu experți a căror părere este important de auzit. O altă chestiune care a fost ridicată aici o reprezintă colecționarii și muzeele. În modul în care arată acum propunerea, unele dintre aceste arme semiautomate care sunt disponibile în, în muzee și la colecționar vor trebui să fie distruse deci eh, măsurile nu par deloc proporționale și necesare, iar acest lucru trebuie să fie analizat și revizuit, eh, precum și amendat. Apoi testele medicale este o altă eh, chestiune, domnule doctor Bove, dumneavoastră ați prezentat în mod cuprinzător toată această problematică și vreau să vă spun că, într-adevăr, este foarte important să Există teste medicale fizice și psihologice pentru deținătorii legali de arme de foc, în același timp însă depinde cum se face acest lucru. Se poate face în mai multe moduri și dau, dau exemplul Suedia aici, unde în loc să se facă teste individuale celor care au permis de armă, doctorul este cel care are datoria de a, rap, de a, de a, a uh, de a știința autoritățile în cazul în care unul dintre pacienții lor suferă de orice formă de probleme mentale care ar putea să facă primejdioasă deținerea unei arme. Deci o, um, o, obligativitate minimă în ceea ce privește controlul medical ar putea să soluționeze uh, aspectele pe care le țineți dumneavoastră în ceea ce privește vânzarea la distanță, pe internet. Uh, așa cum v a spus, interzicerea, interzicerea completă a vânzărilor pe internet, la telefon sau prin poștă, uh, îi va afecta pe cei care folosesc în mod legal armele și va afecta foarte mult zonele rurale, fiindcă atât comerciantul cât și cumpărătorul au nevoie de un permis, iar piața neagră, ilegală, există la ora actuală. Acum, eh, permisul pe 5 ani reprezintă o limitare care s-ar putea să afecteze pe cei care dețin arme în mod legal, legal pentru uz privat și să creeze birocrație suplimentară, mai bine să lăsăm statele membre să hotărască ce și cum uh, ce fel de arme necesită un permis de port anul pe 5 ani și ce arme nu. S-a vorbit uh, foarte mult despre lipsa de claritate pentru armele semiautomate, fiindcă propunerea comisiei se referă la uh, la obiecte care seamănă cu sau care pot fi convertite cu arme semiautomate. Deci uh, planează aici foarte multă nesiguranță în ceea ce privește numărul de arme care ar, reprezent, ar fi reprezentate aici. Și mă bucur că domnul Benstein a vorbit despre stocarea uh, păstrarea sigură a armelor, uh, care este un aspect adițional ce trebuie avut în vedere. Și în concluzie, domnule președinte, dar vreau să vă spun că aștept cu nerăbdare să colaborez cu colegii mei pe marginea acestui subiect și cu experții pentru a vedea cum putem modifica cât mai bine propunerea comisiei și cum putem uh, sublinia aspectele pozitive pe care, pe care prezintă înregistrarea, dezactivarea armelor și cooperarea transfrontalieră. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, cer scuze colegilor care au uh, venit în următorul punct la ordinea de zi. Ce s-a întâmplat? A sunat telefonul cuiva. Vă rog să-l închideți, <laughs> dacă sunteți drăguți. Așa, uh, dragi colegi, vreau să vă explic ce o să fac. E foarte nedrept acum Uh, s-ar, au fost arătați cu degetul de atâtea ori și criticați și ar fi nedrept să nu uh, aibă ocazia să spună ceva, dar rog cele două degeruri care sunt prezente alături de noi să ne facă să ne răspundă foarte pe scurt, bineînțeles că nu o să puteți să răspundeți fiecare aspect adresat și uh, mai târziu vom avea o, o ședință mai lungă, deci să nu încercați să răspundeți fiecare aspect ridicat, fiindcă nu avem timp astăzi, dar vă rog să, fiți, să, vreau să fie foarte clar că voi programa o reuniune unde vom, uh, unde va participa, bineînțeles, Comisia pentru a putea răspunde tuturor criticilor și observațiilor ridicate astăzi și mă voi asigura că se întâmplă acest lucru. Vreau să fie acest lucru clar din capul locului. Este important să ne spuneți câteva cuvinte și uh, apoi dau cuvântul doamnei Valero să, Valero să să uh, spună câteva cuvinte în încheiere și eu dau acum cuvântul domnului Gaigol de la DigiHome. Okay. Good afternoon. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, pentru prilejul de a prezenta uh, fundalul pe care s-a născut această propunere legislativă. Mă bucur și că am putut să ascult uh, care au fost rezervele exprimate în sală, um, uh, dar um, încă de la început aș spune că propunerea Comisiei a fost una uh, planificată pe perioadă lungă, a fost uh, scris, a fost pregătită timp îndelocat, dar a fost redactată în timp record. Poate că de aici s-au născut unele neclarități. Însă, încă din 2013, Comisia a adoptat o comunicare cu privire la traficul de arme uh, de foc și securitatea internă atunci au fost elaborate patru piste posibile de uh, acțiune. Uh, așa cum arată foarte bine documentele de lucru pentru, pregătite pentru această audiere, au existat mai multe studii foarte detaliate care au analizat problemele pe care Comisia a încercat să le integreze în această propunere actuală. În tot acest proces din 2013 încoace, în paralel cu studiile menționate, eh, DigiHome a eh, consultat eh, toate părțile interesate relevante, atât în statele membre, cât și din partea unor părți private, asociații de profil și așa mai departe. Împreună cu acelea au fost de altfel realizate și studiile despre care vă vorbeam. Acum să trecem la fapte. Uh, studiile au arătat anumite fapte, realitate, uh, care, uh, fapte reale care vizează mai întâi um, prevederi diferite în statele membre care facilitează traficul ilicit de arme și sustragerea de la controlul armelor a anumitor tipuri de arme. Deci uh, s-a constituit uh, uh, și ipoteza conform cărea persoane fără o pregătire de specialitate au acum acces prin mediile online să achiziționeze arme și componente. Iar apoi, în lumina atacurilor teroriste mai recente, um, cu privire la armele de tip Kalashnikov, Tokariv și alte câteva, aceste arme au fost văzute ca arme care nu sunt folosite în mod curent de tiriști sau de alți vânători sportivi, de pildă, dar care sunt și ele achiziționate în mod licit pe piața legală. În același timp uh, au fost analizate și unele elemente de pe uh, piața munițiilor și explozibililor și așa am ajuns și la propunerile noi privind uh, marcare, marcarea armelor și alte măsuri pe care noi le propunem. O să dau cuvântul colegului meu, dar vă spun încă o dată că suntem doritor să ajungi, aj, să oferim mai multă claritate și certitudine juridică. Domnule Alexis, aveți timp două minute, nu mai mult. Evident, uh, nu așteptăm niciun fel de expozeu uh, detaliat, uh, comprensiv, cuprinzător din partea dumneavoastră acum, pentru că pentru că oricum nu veți putea să răspundeți la tot ce s-a spus în INCO și aici. Asta va face obiectul unei reuniuni ulterioare. Haideți să primim totuși o reacție preliminară Eh, care apoi să fie urmată de interacțiuni mai detaliate cu Comisia pe această eh, temă. Deci, domnule Alexis, o scurtă reacție așadar și după aceea eh, va conchide doamna Valero. Mulțumesc, domnule președinte, foarte repede în legătură cu anumite chestiuni esențiale, pentru că, cum spuneați, vom avea ocazia să revenim la acest subiect. Astăzi am auzit uh, vorbindu-se de terorism, ceea ce este firește normal, este un element important, însă eu cred că este important să reamintim faptul că directiva pe care o discutăm nu este una care vizează terorismul. Directiva este una care vizează armele de foc. Și, bineînțeles, este una care vizează securitatea legată de armele de foc. Deci, uh, problematica este mai vastă decât cea care vizează doar terorismul. În ultimii ani am putut estima că în uh, Europa s-au produs aproximativ uh, 10.000 de uh, crime uh, cu arme de foc. Bineînțeles, asta, această cifră nu este echivalentă cu cea a masacrelor uh, teroriste care au fost comise în uh, Norvegia sau uh, în Franța cu arme semiautomate. Uh, Uh, s-au uh, comis uh, mereu astfel de crime abominabile cu arme semiautomate. Problema așadar, din păcate, nu este limitată la armele ilegale care vin prin Balcani. Acesta este motivul pentru care am făcut aceste propuneri. În ceea ce vește categoriile de arme, cred că mulți intervenienți au subliniat faptul că aceste categorii B și C nu sunt clare da, suntem și noi de acord cu uh, asta. Formularea de astăzi este cea pe care o folosește și uh, Consiliul, e formularea pe care am preluat-o și noi. Însă suntem uh, gata să îmbunătățim formulările pentru a putea ține cont de toate propunerile constructive care ar putea fi făcute. Am discutat mult cu statele membre, cu profesioniștii din domeniu, încă n-am primit propuneri constructive, însă suntem deschiși în caz că le primim foarte repede acum în legătură cu testele medicale. Cred că am putea spune că am fost surprinși de reacția negativă legată de această propunere și asta pentru că aceste teste medicale nou ni se pare uh, că ar fi de bun simț. Că ar fi de bun simț. E bine, uh, cu ochelari îl văd pe președinte la tribună. Fără, uh, nu mai văd. Fără ochelari, probabil n-aș putea manipula așa cum trebuie un călașnicov. Există Bineînțeles că uh, testele medicale nu pot rezolva toate aceste probleme, uh, însă credem că ele sunt uh, utile. În ceea ce privește colecționarii, da, aici avem de-a face cu o problemă serioasă. Cred că unul dintre intervenienți a spus că nu sunt exemple. Nu, noi avem exemple pe care le putem împărt- împărtăși cu uh, dumneavoastră. Oricum suntem la dispoziția dumneavoastră, putem reveni să discutăm acest uh, subiect. Raportoarea, pe scurt. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc uh, oaspeților noștri pentru că au venit aici, mulțumesc și comisiei că a venit și ne-a spus care este contextul în care a fost redactată această directivă. Pentru noi, cei care stăm și discutăm lucrurile aici, ni uh, s-ar putea părea că multe lucruri nu sunt în regulă. Însă, uh, trebuie să recunoaștem că există destul de multe lucruri care nu sunt uh, clare în directivă și uh, de aceea există critici din partea statelor noastre. Așadar, atunci când am început această activitate, am înțeles că trebuie să lămurim cel puțin două lucruri. Eu cred că sunt multe lucruri bune în directivă, statele membre susțin mare parte dintre idei, precum se întâmplă și în cazul Uh, celor care produc uh, aceste uh, arme. Apoi, în ceea ce privește procedurile, da, s-au făcut progrese, iar în ceea ce privește testele medicale, trebuie să uh, acoperim lipsurile identificate. Însă, sunt unele lucruri care au fost redactate în grabă după atacurile de la uh, Paris, ori aceasta este doar o parte uh, a luptei împotriva terorismului, sau cel puțin așa, așa este ea uh, percepută, uh, dar cred că trebuie să fim foarte clari spunând că, de fapt, nu purtăm o luptă împotriva terorismului sau crime organizate sau a armelor legale, ci uh, nu facem altceva decât să încercăm să ne asigurăm că armele acționate legal nu uh, vor fi folosite pentru activități uh, ilegale sau pentru infracțiuni. Asta ne interesează pe noi, armele obținute în mod legal și ce anume trebuie să facem noi ca ele să fie folosite pentru scopul pentru care au fost obținute. Bineînțeles, putem îmbunătăți formulările împreună cu Comisia și asta pentru a avea o lege bună la uh, finalul acestui proces, o lege de care să putem uh, fi uh, mândri. Domnul președinte, îmi cer scuze că am grăbit puțin intervenția a comisiei. Veți avea ocazia să mai interveniți și uh, la alte întâlniri. Aș dori să mulțumesc uh, tuturor pentru această dezbatere de uh, calitate care a exprimat îngrijorările legate de propunerea comisiei. Vom continua de aici și apoi vom vedea ce ne vor spune raportoarea și raportorii din umbră. Aș dori să mulțumesc și expertelor noștri pentru că au uh, stimulat această dezbatere. Stimați colegi, trecem mai uh, departe la punctul 5 de ordinea noastră de zi și anume acordul umbrelă cu Statele uh, Unite. Aș dori să îi întreb pe oaspeții noștri dacă vor rămâne și la următoarea parte a discuției noastre. Astăzi ni se va prezenta așadar un aviz a serviciului juridic Apoi vom avea și o prezentare a domnului Butarele, care este președintele Autorității Europene pentru Protecția Datelor, și apoi o prezentare pe care ne-o va face domnul Francisco Fonseca Moriro, director general adjunct în Direcția Generală pentru Justiție și Consumatori. Mai întâi vom vedea ce are de spus serviciul juridic în legătură cu relația între acest acord umbrelă și dreptul comunitar în ceea ce privește legislația primară și secundară. Apoi Comisia își va prezenta opinie în legătură cu compatibilitatea acordului negociat uh, cu legislația comunitară și uh, după această prezentare, coordonatorii uh, libe vor avea cuvântul, la fel și raportorii libe și în cel din urmă ni se va prezenta un um, aviz care a fost transmit astăzi de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Începem așadar cu serviciul juridic. Luați cuvântul dacă doriți. was asked după cum știți, serviciul juridic a fost rugat să elaboreze un avez privind trei elemente din cadrul acestui acord umbrelă cu Statele Unite. Iată, acum suntem în măsură să oferim răspunsuri la aceste trei întrebări. După cum știți, acordul umbrelă între UE și SUA este un acord care este menit să confere un nivel înalt a protecției datelor cu caracter personal, în special în domeniul aplicării legii. Prima întrebare adresată a fost uh, natura juridică a acestui acord uh, în relație cu dreptul european și uh, în legătură cu acest, relația între acest acord și legislația secundară a Uniunii Europene. Aș vrea să clarific că acordul umbrelă cu Statele Unite este un acord internațional în contextul TFUE tot în aceeași interpretare, uh, acordul, este, acordul umbrelă este uh, obligatoriu atât pentru Uniunea Europeană ca în ansamblul său, cât și pentru statele unii, membre. În ce privește relația dintre acest acord și um, legislația europeană, Curtea Europeană de Justiție explică în jurisprudența sa că aceste acorduri pot avea prevalență față de legislația secundară europeană. Deci există posibilitatea ca acest acord să prevaleze față de legislația secundară europeană, ceea ce înseamnă că va exista un impact acestui acord în și asupra noilor acorduri cu noilor legislații în domeniul datelor de identificare personală Eh, transmiterea unor date eh, ale pasagerilor și așa mai departe. Pe de altă parte, nu mai este nevoie că să se adopte o nouă decizie de eh, conformitate din partea Uniunii Europene atunci când se vor transfera niște date în, spre Statele Unite. Aș mai face un comentariu care mi se pare important. Aceeași jurisprudență a Curții Europene de Justiție spune că acordurile internaționale nu pot prevala față de legislația UE primară. Da? Deci nu pot afecta, de, de exemplu, uh, TFUE și uh, Carta. Deci acest acord nu poate avea, pre, nu poate prevala față de uh, legislația secundară uh, dacă contravine uh, legislației primare. În legătură cu a doua întrebare, Aici am fost uh, întrebați dacă acest acordul umbrelă uh, poate funcționa ca un soi de acord de conformitate. Răspunsul nostru este da, dar trebuie să mai fac și unele comentarii. Acest acord internațional nu este o decizie de conformitate în uh, formatul clasic, cunoscut, așa cum ar fi directiva 9546, care în legislația secundară permite Comisiei să adopte eh, decizii de conformitate cu state terțe. Deci, aceast, acest acord umbrelă nu este un act eh, legislativ eh, din categoria tocmai expusă, ci este un act care ține de dreptul internațional. Însă, impactul asupra legislației secundare este similar. În esență, acest acord uh, înlocuiește orice act viitor de conformitate, decizie de conformitate viitoare, care nu mai este, care devine astfel caducă, pentru că uh, acordul cât timp este în vigoare îl va înlocui. O va înlocui. Și a treia întrebare care ne-a fost adresată vizează uh, jurisdicția Uh, Curții Europene de Justiție în relație cu acordurile internaționale, respectiv, uh, pe de altă parte, legislația secundară europeană. Știm că în cazul uh, Schrems, Curtea Europeană de Justiție a, put, a putut revizui legalitatea unor decizii ale Comisiei. Deci Curtea Europeană de Justiție are competența de a declara invalide competențe ale Comisiei, dar această competență nu are și față de acorduri internaționale. Aici Curtea Europeană de Justiție are competențe mult limitate pentru că eh, acordurile internaționale ca sub incidența dreptului internațional. Și Curtea Europeană de Justiție nu poate declara invalid un act, eh, un acord internațional care a fost adoptat în temeiul dreptului internațional. Poate exprima rezerve înainte de adoptare, dar uh, există o limitare a competențelor uh, curții în ce privește uh, rezervele exprimate ulterior. În ce privește persoanele care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și măsura în care au dreptul să fie protejate, conform dreptului european, toate persoanele sunt, uh, uh, au dreptul să le fie protejate datele personale. Și tratatul de funcționare, articolul 8, uh, confirmă dreptul la protecția datelor cu caracter personal, nu doar cetățenii Uniunii Europene. Asta este poziția în conformitate cu dreptul european. Însă, temeiul juridic este diferit pentru acordul umbrelă, cu Statele Unite, pentru că aici există o clauză foarte clară care spune că uh, drepturile sunt conferite doar cetățenilor celor două părți. Astfel, doar drepturile de uh, apel uh, sunt conferite doar cetățenilor UE, respectiv cetățenilor Statelor Unite. Întrebarea se pune dacă această situație corespunde exigențelor legii europene, pentru că legea europeană spune că toată lumea trebuie protejată. Și deci că dreptul de apel uh, trebuie să fie conferit tuturor cetățenilor. Este o diferență foarte clară față de ceea ce este stipulat în acordul internațional. Având în vedere uh, uh, jurisprudența recentă a Curții Europene de Justiție, cazul Schrems, atât articolul 47 al cartei, cât și alte texte legislative uh, reclamă protecția datelor tuturor persoanelor. Deci, într-un acord internațional, un stat terț nu poate acorda în mod selectiv drepturi de protecție și de apel doar unor anumite categorii de persoane, în cazul de prezent cetățenilor UE. Deci, în această privință, acordul propus nu este compatibil cu Carta. Și aceasta este, aceasta este răspunsul serviciului juridic vis-a-vis -vis de, cea, de acea de-a treia întrebare care ne-a fost uh, adresată uh, ca parte a avizului nostru. Mulțumesc. Mulțumesc. Trecem mai departe la poziția Comisiei Europene. Uh, thank you, Mr. President. Thank you, members of the Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri ai Comisiei. Vă mulțumesc pentru invitația de a vorbi despre acest acord uh, umbrelă. Acest acord uh, este uh, propus într-un moment cheie după adoptarea unei legislații importante de către Statele Unite, care este importantă pentru noi. Uniunea Europeană și Parlamentul European au contribuit la această adoptare recentă a legislației respective în Statele Unite. Tocmai am auzit uh, avizul uh, Serviciului Juridic al Parlamentului, rezerva, în speci, uh, rezerva exprimată în legătură cu drepturile de apel. Și vreau să reacționez la aceste rezerve. Voi împărți intervenția mea în patru părți. Mai întâi vor vorbi despre natura juridică a acordului, doi, domeniul de aplicare al acordului, Apoi, în al treilea rând, uh, voi uh, specifica că acest acord nu înlocuiește declarația de conformitate, decizia de conformitate și în al patrulea rând voi insista asupra relației dintre acest acord și legislația noastră comunitară. Acum, la nivel internațional, Acordul umbrelă este un acord uh, cu privire la protecția datelor. Acest uh, acord completează uh, toate acordurile semnate de state membre până acum. În același timp, acordul nu autorizează transferul de date, ci se concentrează asupra standardelor de protecție a datelor și drepturile indivizilor. Este un cadru de referință care va fi aplicat fiecărui transfer de date între Statele Unite și Uniunea Europeană în domeniul aplicării legii și de asemenea va fi uh, uh, standardul care va uh, guverna toate actele care se vor ulterior în legislațiile naționale. Acordul va îmbunătăți Uh, situația tuturor subiecților uh, privind uh, datele cu caracter personal din Uniunea Europeană. toate celelalte drepturi cu privire la protecția datelor, data de a fi, dreptul de a fi identificat, dreptul de a fi uitat și uh, dreptul de a influența perioada de retenție și stocarea datelor, toate acestea vor fi aplicate tuturor transferurilor uh, de date uh, în domeniul aplicării uh, legii între Statele Unite și Uniunea Europeană. În mod specific, așa cum prevede articolul 3 al, artic, al acordului Umbrella, drepturile de apel și drepturile individuale vor fi aplicate, aplicabile tuturor transferurilor de date cu caracter personal între UE și SUA, respectiv uh, uh, autoritățile de aplicare a legii dintre ace- din aceste țări. De asemenea, uh, se va aplica și tuturor acordurile de tip TFTP sau PNR, care implică schimbul de date cu caracter personal. Deci, acordul este un, un veritabil acord umbrelă privind toate datele uh, schimbate în cadrul uh, autori- din, între autoritățile de aplicare a legii. Acest fapt este reflectat în teza care spune că orice individ, indiferent de rezidența sa, are dreptul la acces sau dreptul la notificare în temeiul acestui acord. Articolul 6, eh, care vizează limitările și scopul acestui acord, stipulează foarte clar că aceste drepturi vor fi aplicabile și autorităților Statelor Unite care împărtășesc eventuale date cu caracter personal cu autorități eh, interne. Aceste garanții, în opinia Comisiei, reprezintă îmbunătățiri substanțiale față de situația prezentă, în care datele sunt transferate de o parte spre cealaltă a tatnicului, în temeiul unor acorduri care nu conțin sau conțin doar uh, uh prevederi de protecția datelor foarte sumare. Tocmai de aceea acordul umbrelă va completa temeul juridic prin niște garanții cu privire la protecția datelor care până acum nu au existat. Tocmai de aceea, tocmai de aceea acordul umbrela va fi un soi de plasă de siguranță pentru indivizii vizați de acest schimb de date. și nu va trebui pentru anumite categorii de persoane să fie aceste drepturi eh, de apel renegociate în plan individual de fiecare dată când se impune. Acordul uh, eh, Umbrella a demonstrat uh, cât de dificile pot fi aceste negocieri uneori. Și acum, în ce privește, uh, în ce privește drepturile de apel, vreau să vă spun că adoptarea în Congresul American a dreptului de apel uh, este un succes uh, foarte mare pentru noi, pe care succes uh, nu le-am fi obținut fără presiunea exercitată prin negocierile la acest acord umbrelă. Prin acest act legislativ au fost înlăturate inegalități aplicabile indivizilor cetățeni americani, respectiv europeni. Pentru că cetățenii europeni deocamdată nu primesc, nu beneficiază de același tratament juridic de care beneficiază deja cetățenia SUA. Pentru noi, în acordul la Umbrella, a fost esențial să includem și drepturi pentru cetățeni europeni la aceleași standarde cu drepturile conferite deja eh, cetățenilor Statelor Unite și să creăm o jurisdicție eh, prin care toți cetățenii Uniunii Europene eh, pot să reclame aceleași și să invoce aceleași drepturi în instanțele americane cum, cu cele pe care le au deja cetățenii SUA. Astfel, cetățenii europeni pot beneficia de dreptul la apel în trei situații care deocamdată sunt uh, uh, privilegii ale uh, cetățenii, cetățenilor um, SUA care deocamdată refuză accesul la date personale, refuză ratificarea unor date și refuză dezvăluirea datelor, seturile de date cu caracter personal deținute de acele autorități. Astfel se limitează multe uh, daune care ar putea fi uh, uh, cauzate cetățenilor europeni. Sigur că acest acord va fi revizuit periodic, după nevoie. Veți discuta cu siguranță acest acord, așa cum a fost el analizat și în dezbaterea din Congres recentă. Actul cu privire la dreptul de apel, care a fost adoptat, s-a raportat la uh, actul precedent uh, din 1974. În același timp, nu este singura cale de uh, apel. Articolul 3, alineatul 19 din acordul Brelă, arată foarte clar că aceste drepturi de apel conferite prin prezentul acord nu aduc atingere altor acorduri care conferă alte drepturi eh, cetățenilor, indivizilor din cele două eh, entități. De exemplu, eh, sunt menționate și anumite elemente legislative, libertatea de acces la anumite informații și altele care Uh, sunt în vigoare și care sunt atașate uh, sub forma unor anexe și note la acordul umbrelă. Asta înseamnă că cetățenii din afara Uniunii Europene nu sunt privați de drepturile lor uh, juridice în ce privește protecția datelor. Din potrivă, de acum încolo se vor bucura de aceleași drepturi pe care acordul le garantează și subiecților cetățeni UE. Deci noi, uh, Comisia Europeană, nu vedem aici o violare a cartei uh, europene. Trebuie să reținem că cetățenii Uniunii Europene nu sunt singurii de altfel care se pot eh, bucura de prevederile acestui eh, Judicial Regress Act din Statele Unite. Cetățenii uh, și altor state, state terțe, pot beneficia de aceste, de aceste prevederi dacă statele lor solicită statelor Unite ale eh, Americii o reconsiderare a țărilor eh, incluse în domeniul de aplicare al acestui, acestei legi. Deci, există și posibilitatea ca alți cetățeni să beneficieze de aceleași drepturi de apel. Așa numitul Judicial Regress Act este o îmbunătățire substanțială a status quo-ului actual. Și este un pas înainte fără precedent a Congresului American. Trebuie să ținem cont de acest lucru, pentru că pentru că este în acest context dificil să interpretăm actul propus ca un act ilegal. Asta însemna să declarăm în același timp uh, ilegale și toate acordurile bilaterale semnate între state, de statele membre cu Statele Unite. Eu cred că acest lucru ar fi foarte destructiv uh, și negativ, uh, ar influența negativ relațiile noastre în domeniul îmbunătățirii standardelor de protecție a datelor. În alte cuvinte, acum că acest Judicial Regress Act a fost adoptat în Congresul American, trebuie să ne gândim dacă vrem să păstrăm mai degrabă status quo-ul actual, privând cetățenii noștri de posibilitatea de a beneficia de aceeași dreptul cu cetățenii Statelor Unite sau să mergem înainte. Cât, câte puncte mai vreți să cât mai vreți să țineți microfonul? Întreabă președintele. Voi termina cu o întrebare legată de decizia de conformitate. Da, vă rog numai să vă grăbiți, spune președintele, pentru că sunt foarte mulți membri ai comisiei noastre care doresc să reacționeze la ceea ce ați spus deja. Ok, many. Mr. President, if you allow me, I wish only to clarify. Sigur, eu doar uh, doream uh, să clarific niște observații ale serviciului medical-paramedical uh, care um, arată că nu se oferă adecvare SUA prin acest acord de umbrelă. Și, dat fiind că este un punct important pentru noi toți, vreau să vă spun foarte clar că nu a fost intenția Comisiei la niciun moment în aceste uh, negocieri, uh, iar uh, și nu voiam ca acest acord să ducă la uh, lista de, de validitate a Safe Harbor și uh, să afecteze acordurile PNR sau alte acorduri similare aprobate de către Parlamentul European. Și sigur pot reveni cu detalii dacă doriți. We can do supplementaries. We can be flexible. Uh, don't worry. Ah, okay. Sigur. Uh, really? Uh, dar vă mai dăm câteva minute în plus. Sigur, suntem flexibili uh, pentru a putea termina. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Ați, mai aveți de spus ceva? Da. Bun. Articolul 53 nu oferă o, activ- o autorizare generală, ci uh, o prezumție a conformității, care nu este automată totuși. Iar la articolul 2, al articolului 5, se spune că această prezumțiune nu este generală și se face de la caz la caz. Acesta este un instrument care să se acorde, să se adauge cadrului juridic pentru transfer. Toate prezumțiile pot fi revizuite. Acest lucru este foarte diferit de decizia de adecvare. Vă mulțumesc foarte mult. Members may have points and you can come back. Da, am da, membrii să aibă întrebări și puteți reveni după aceea cu explicații. Începem cu coordonatorii. Avem o listă foarte lungă de vorbitori. Începem cu coordonatorii. Doamna Holmeier, nu e? Domnul Vos. Domnule Vos, veți să luați cuvântul? Confuse me, Mrs. Zippel. I, I honestly... Doamna Zippel, vă rog să nu mă tulburați, fiindcă nu e ușor, dau cuvântul coordonatorilor, după care după cuvântul domnului, domnul, domnului Buțorelli sau înainte. Cum să facem? Giovanni, vrei să iei cuvântul acum? Dacă te ajută pe tine, da, sigur, schimbăm ordinea. Atunci, ia cuvântul acum. Fă tu prezentarea acum Asta ar fi foarte bine. După care membrii vor fi mai liniștiți și după aceea continuăm cu lista. Mulțumesc foarte mult, doamna Sipel, pentru contribuția dumneavoastră. Deci, domnule Butoreli, mulțumesc, Butoreli, mulțumesc foarte mult, mulțumesc oaspeților noștri pentru că au venit alături de noi pentru a discuta acest acord. Vineri eu am publicat avizul uh, temporar care a fost publicat toată cu acest acord care a fost publicat în momentul în care Judicial Redress Act va trece prin, prin Congresul American. Vreau să vă spun că nici EDPS și nici alta autoritate de protecție a datelor nu a făcut parte din prima rundă a negocierilor acestui acord. Deci, cu toate avizele IDPS, intervenția noastră este aceea de a ne exercita rolul ca consilier independent al instituțiilor europene în ceea ce privește procesarea datelor personale. Sunt convins că nimeni nu subestimează sensibilitatea și caracterul complicat care îi revine Comisiei Europene în cadrul acestor negocieri. Și vă rog să nu subestimați cu adevărat uh, importanța istorică a acestui acord. Este vorba despre un acord care ar putea să joace un rol cheie pentru următoarele acorduri internaționale privind schimbul de informații în ceea ce privește aplicarea legii, în care implică nu numai Uniunea Europeană, dar așa cum știți și state membre ale Uniunii Europene. Deci noi dorim să oferim consiliere practică pentru a ajunge la o concluzie satisfăcătoare pentru Uniunea Europeană. Deci încă o dată subliniez faptul că Consilierea noastră are scopul de a permite instituțiilor să introducă un cadru orizontal consecvent. Urmărirea în justiție și anchetarea este un act, sunt acte uh, judiciale, iar cooperarea internațională, inclusiv schimbul de informații, devine din ce în ce mai important acum decât în trecut și uh, Așa cum a spus de mulți DPS și eu subliniez în continuare acest lucru, avem nevoie în Uniunea Europeană de uh, structuri durabile. Până acum, Uniunea Europeană a, nu a avut un cadru robust comun, iar la ora actuală nu există salvgardări pentru apărarea drepturilor individuale și a libertăților individuale. Deci, în principiu, eu uh, salut orice efort pentru a se ajunge pentru prima oară la un acord general de data aceasta cu Statele Unite ale Americii. Dar provocarea principală este aceea de a ne asigura că există o compatibilitate plină cu tratatele europene și cu Carta Drepturilor Fundamentale, mai ales cu articolele 7 și 8, 47 al Cartei și 16 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Deci ați voie să vă spun care sunt concluziile mele și îngrijorările mele preliminare în ceea ce privește formularea din textul publicat pe alocuri. Bineînțeles, acum recunoaștem faptul că nu este ușor să se copieze definițiile europene într-un acord cu o țară terță, dar trebuie subliniat că garanțiile pentru indivizi trebuie să fie eficiente și foarte clare pentru a respecta întru totul legislația primară a Uniunii Europene. Deci în următoarele luni Comisia Europeană va înainta acordul inițial uh, Parlamentului pentru aviz uh, conform și înainte de a face acest lucru, rog părțile să aibă în vedere evoluțiile semnificative care au avut loc din septembrie, din luna septembrie și cred că unele salvgard și garanții și, și salvgarde din acordul inițial ar trebui să fie consolidate. Așa cum s-a spus, uh, hotărârea Schrems care a dus la invalidarea acestei decizii și uh, decizia politică privind GDPR a Uniunii Europene nu afectează în mod direct acest acord, dar uh, există diverse mecanisme pentru a, pentru a evolua eficiența măsurilor de protecție a datelor în țări terțe. Deci s-a folosit o anumită formulare în uh, avizul serviciului juridic pentru a vorbi despre fapte comparabile, iar reprezentantul serviciului juridic a folosit uh, această, a, a folosit teza similare. Vreau să vă spun că aceste două evoluții, um, hotărârea Schrems și GDPR, inclusiv directiva pentru aplicarea legii, oferă um, orientări stricte în ceea ce privește standardele necesare în conformitate cu legislația europeană și aceasta este perspectiva pe baza care am analizat cu mare atenție textul acordului și am identificat trei îmbunătățiri necesare pe care le considerăm uh, imperioase pentru a se respecta uh, Carta și articolul 16 al tratatului am identificat uh, și încă nouă recomandări de detalii care necesită clarificări. Cele trei îmbunătățiri esențiale sunt, în primul rând, clarificarea așa cum s-a spus, ca toate salgadele să se aplice tuturor indivizilor din Uniunea Europeană și nu numai resortisanților din Uniunea Europeană. Și trebuie să se asigure că mm, căile de atac judiciar sunt, efici- sunt eficace și că transferul de date în masă nu este autorizat. O să mă refer aici la cele trei recomandări esențiale uh, pe care le-am rezumat aici. În primul rând, așa cum am spus, este vorba despre toți indivizii europeni, nu toți resortisanții europeni. De ce? Fiindcă sperarea de aplicare materială a acestui acord este foarte amplă. Se aplică tuturor uh, transferurilor, transferurilor de informații personale. Este vorba de informații personale ale oricui. Și bineînțeles, există unele prevederi specifice în acest acord care se aplică tuturor indivizilor, cum ar fi uh, dreptul la acces, rectificare și uh, calea de atac administrativă. Dar există și alte două prevederi esențiale care aparent sunt limitate cetățenilor uh, celor două părți, mai ales uh, obligația generală de nediscriminare din articolul 4 și dreptul la cale de atac judiciar din articolul 19. După părerea noastră, acesta este un aspect cheie unde nu poate să planeze niciun fel de ambiguitate. Nu trebuie să fie exclus nimeni în afară de uh, resortisanți și dacă s-ar întâmpla acest lucru, acordul nu ar respecta protecția uh, în conformitate cu articolul 78 și 47 ale Cărții de, Cartei Drepturilor Omului și în conformitate cu aceste articole, cu privire la există dreptul fundamental la protecția a datelor care se aplică tuturor uh, celor din Uniunea Europeană, uh, indiferent de naționalitate sau statut. A doua recomandare uh, prevederile trebuie să fie eficiente în ceea ce privește căile de atac judiciare care să fie aplicate în temeiul cartei. Ținem cont, bineînțeles, de prevederile care se referă la celelalte căi disponibile, dar toată lumea din Uniunea Europeană ar trebui să aibă dreptul de a urma o cale de atac judiciară, nu numai resortisanții europene. nici din formularea actuală a articolului 19 al acestui acord, nu reiese foarte clar că persoanele vor avea uh, un drept la care de atac judiciar în momentul în care se solicită ștergerea datelor și în momentul în care acest lucru nu se, nu se întâmplă. Și bineînțeles nu ne permitem să existe ambiguitate nici asupra acestui punct. În excluderea dreptului la ștergerea datelor și care nu ar aduce cu sine un drept la o cale de atac judiciar ar încărca articolul 47 al Cartei Drepturilor Omului. Și uh, același lucru se spun și la, la comisie, în articolul 93 al comisiei, unde se spune că această prevedere nu se aduce prejudiciu niciun alte uh, căi de atac de revizuire judiciare care este la dispoziția persoanei în conformitate cu legislația internă a părților acordului și astăzi nu se poate analiza uh, care cât de eficientă va fi, vor fi aceste căi de atac alternative care pot exista în legislația sectorială, mai ales în Statele Unite ale Americii. Iată de ce am uh, spus că la nivel general uh, prevederile cu privire la căile de atac judiciar trebuie să fie eficient, trebuie să existe în practică. Și apoi datele sensibile, a, treia chestiune, articolul 13.2 al acordului dă posibilitatea transferului în masă a datelor sensibile, delicate. Este vorba de posibilitatea de a face un transfer de date personale altele decât cele care țin de cazuri specifice. Astfel ă, transfer în masă nu înseamnă ă, Asta de transfer nu înseamnă transfer în masă, dar această posibilitate nu poate fi exclusă. Și aș vrea să adaug că această recomandare esențială este în conformitate cu uh, avizele IDPS, inclusiv cele cu privire la uh, sistemele PNR. Nu o să intru acum în detalii în ceea ce privește celelalte nouă recomandări de natură mai tehnică, dar fiindcă nu avem suficient timp la dispoziție, dar dați-mi voie să vă spun că și acestea sunt foarte importante. Am luat notă că articol creează la articolul 5.3 o prezumție generală de conformitate cu regulile de transfer în conformitate cu legislația de protecție a datelor europene, ceea ce înseamnă că dacă există un cadru juridic pentru transfer în scopul acordului, uh, transferele viitoare nu vor avea nevoie de niciun fel de autorizare din partea autorității de protecție a datelor sau de partea altor autorități competente din statele membre. Iată, deci este foarte important, după părerea noastră, să ne asigurăm că această prezumție este consolidată de toate salvgardele necesare în acest acord, inclusiv eh, exercitarea altor eh, obligații de către alte autorități de protecție a datelor. Deci, Uh, nu este nicio problemă dacă nu insistăm atâta asupra autorizării prealabile, dar trebuie să se monitorizeze procesul de, de prelucrare a datelor de către autoritățile de protecție a datelor. Trebuie să facă mențiune la acest lucru. Sperăm că aceste recomandări 3 plus 9 vor fi avute în vedere înainte ca acordul să fie finalizat. Și am vorbit despre rolul Comisiei mai devreme și Parlamentul European are o răspundere foarte uh, mare. Noi am adoptat un aviz preliminar, ceea ce înseamnă că evaluarea noastră ar putea să fie uh, suplimentată în momentul în care avem informații suplimentare. Dar după părerea noastră, acesta este un moment oportun de a îmbunătăți acest acord. După părerea noastră, este un moment oportun de a avea o ultimă rundă de discuții între părțile implicate și, în concluzie, vreau să vă spun că uh, în recomandările noastre, unele dintre ele vor necesita schimbări aduse acordului, dar majoritatea pot fi aplicate prin uh, formule folosite în motivic în acorduri internaționale, cum ar fi documente explicative, documente însoțitoare și așa mai departe, pentru a ne asigura că aceste uh, prevederi sunt obligatorii și nu doar uh, pur și simplu o colecție de deziderate. Să stăm la dispoziția dumneavoastră pentru a vă oferi consiliere, pentru a sta de vorbă despre aceste subiecte. Așa cum am spus, uh, la nivelul Comisiei un acord va reprezenta o îmbrătățire față de situația actuală, unde foarte multe schimburi la nivelul statelor membre, la nivelul autorităților competente ale statelor membre, au loc fără niciun fel de salvgardări și garanții. Dați-mi voie să vă spun că în conformitate cu unul dintre instrumentele juridice pe care le avea la dispoziție uh, decizia cadru pentru activitățile judiciare și polițienești, există dispoziții pe care trebuie să le avem în vedere, cum ar fi articolul 13D, care vorbește despre constatări de adecvare și prevederi, cum ar fi cele care se regăsesc la articolul 16 până la 20, unde se face referire la dreptul subiectelor de date și se uh, Uh, face referire la uh, indivizi anume. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, atenție, vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare extrem de utilă. Domnul Albrecht, uh, raportor, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, uh, dați-mi voie să mulțumesc Comisiei pentru eforturile depuse spre a ajunge la un acord care să creeze o bază de plecare pentru progresul pe care îl cerem de ani de zile noi, Parlamentul European, din momentul în care am avut negocieri în derulare și negocieri finalizate în ceea ce privește transferul de date personale din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii la nivelul autorităților de aplicare a legii și întotdeauna Parlamentul European uh, a spus că e nevoie de un cadru consecvent în ceea ce privește garanțiile de o parte și de alta a oceanului pentru ca sistemul să rămână în picioare și, că să ne, și să permită Uniunii Europene să, se res, să, res, să, să își bată respectate drepturile fundamentale în acest context. Cred că acordul uh, care a fost negociat uh, și rezultatul pe care îl uh, avem acum oportun este o bună bază de plecare. Cu toate acestea subzistă niște neclarități care trebuie rezolvate sau clarificate în acest acord înainte de a-l putea adopta. Iar uh, Serviciul Juridic al Parlamentului European a efectuat o analiză aprofundată pentru care mulțumesc, pentru care aș să mulțumesc și care prezintă două chestiuni importante. Una se referă la sfera de aplicare a căilor de atac care sunt limitate cetățenilor europeni și a doua este vorba despre efectul pe care l-ar putea avea acest acord uh, în ceea ce privește acordarea adecvării sau a unui efect al adecvării Statelor Unite ale Americii în momentul în care uh, se fac transferuri către autoritățile de aplicare a legii sau în momentul în care acestea sunt autorizate. Bineînțeles, cred că după toate aceste schimburi de păreri avem, am înțeles mai bine lucrurile și anume că acest acord se adaugă altor cadre juridice care trebuie să fie în vigoare pentru ca transferurile să poată avea loc și, bineînțeles, constatăm faptul că aici există garanții suplimentare consfințite în acest acord care uh, la ora actuală nu se regăsesc în multe acorduri între statele membre și Uniunea Europeană cu, cu Statele Unite ale Americii, ceea ce, bineînțeles, umbrește acordurile existente, mai ales când vorbim despre garanții esențiale fiindcă dacă aceste garanții pe care le negociem și pe care le cerem în acest acord sunt esențiale, atunci întrebarea care se pune este cum rămâne cu acordurile existente, dacă aceste acorduri existente, se pune întrebarea dacă acestea sunt legale sau nu și unul dintre aceste acorduri care este deja, care este încă în instanță, este vorba de acordul TNR cu Canada privind datele pasagerilor, care este în instanță acum, așteaptă o, o hotărâre din partea Curții Europene de Justiție. Sperăm să se clarifice lucrurile la nivel juridic în ceea ce privește garanțiile necesare în momentul în care se fac, uh, dat, face transfer de date personale în scopuri de aplicare a legii din Uniunea Europeană către autoritățile statelor terțe. Dați-mi voie acum să Mă refer la aceste două aspecte mai amănunțit. Părerea mea este că dacă acest acord, asta ca să vă spun pe șleau, dacă acest acord oferă numai drepturi suplimentare, nu creează niciun fel de efect de legitimizare, de legalizare a transferurilor și nu creează un cadru juridic pentru transferuri, e bine, în acest caz, situația s-ar putea să fie diferită decât dacă acest acord, iată, ar crea uh, astfel de legalizare, care avea un efect de legalizare, legitimizare, un efect de adecvare uh, și efectul de adecvare ar fi un rezultat al acesteia, fiindcă se pune problema sferei de aplicare personale, aceasta diferă uh, de la un caz la altul, fiindcă dacă acest acord este doar aplicabil în situații care aduce privilegii doar cetățenilor europeni, atunci trebuie să ne asigurăm că nu, um, că nu au de suferit cei care nu intră în definiția aceasta din legislația europeană și evaluarea europeană este puțin diferită, iar analiza Parlamentului European se regăsește la articolul 5.3, unde se face referire la finalul explicațiilor Comisiei Europene și trebuie să mai discutăm acest lucru, fiindcă așa cum se, cum se spune acum, părerea mea este că argumentele aduse de serviciul juridic al Parlamentului European eh, este foarte solid. Acest acord creează o prezumție că transferurile sunt în conformitate cu legislația de protecția transferului datelor a Uniunii Europene sau Statelor Unite ale Americii. De cred că um, aici fie avem niște fapte foarte clare și niște declarații din partea serviciilor juridice ale Comisiei care uh, să și toată lumea să fie de acord că acestea că acestea sunt mai solide decât argumentele uh, serviciului nostru juridic sau trebuie ca acordul să se schimbe sau o, o declarație obligatorie din punct de vedere juridic care să arate că lucrurile nu stau așa, fiindcă altfel se creează efectul inadevării. Și cred că uh, acest lucru ar îngreuna lucrurile pentru Parlamentul European și ne-ar fi foarte greu să acceptăm acest acord, deci trebuie să se clarifice aceste lucruri și dacă nu se poate să avem această clarificare în, în modul în care este necesar, atunci nu avem altă posibilitate decât să cerem uh, sfatul Curții uh, Europene de Justiție în ceea ce privește validitatea juridică, fiindcă nu putem să dăm un vot pozitiv unui acord uh, unde planează îndoiele în ceea ce privește respectarea standardelor noastre juridice. Vă mulțumesc! Stimați colegi, trebuie să terminăm la 6 și 30 de minute. Da, știu, știu, n-am ce să fac. Domnul Vos. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Avizul Serviciului Juridic al Parlamentului um, mă derutează puțin. Se primesc acum trei ani de când negociem uh, acest acord. Și iată, partenerul, partea americană își schimbă cadru de referință juridic um, prin adoptarea unei noi legi și noi acum spunem că dacă acum uh, nu mai corespunde uh, uh, textul acordului cu ceea ce considerăm noi că face parte din legislația europeană, atunci punem sub semnul întregării întregul acord. Da, asta mi se pare din calea afară contraproductiv. Pentru că, practic, um, extrapolând din avizul serviciului juridic, uh, practic nu am putea să avem niciun fel de schimb de date cu nicio parte terță dacă uh, acordul respectiv nu corespunde tocmai pre, uh, legislația europeană. Mă mai irită și un alt aspect. Drepturile fundamentale practic sunt un sunt menite să fie un, un drept de uh, apel, de, de, de atac uh, pentru individ uh, față de statul uh, membru sau statul național, dar, dar acest drept fundamental uh, uh, uh, nu poate fi aplicat, acest drept fundamental de, german, de pildă, nu poate fi pus uh, în balanță și aplicat întotdeauna comparat cu dreptul uh, din uh, Statele Unite. Nu putem noi avea pretenția de a deține dreptul absolut uh, și să nu acceptăm niciun fel de acord cu nimeni care nu se conformează 100% cu uh, percepțiile noastre. Acum mă, mă interesează și evaluarea unui astfel de acord. Pentru că, de fapt, Acordul, acordul nu stabilește eh, cadrul de juridic de referință american, nu-l condiționează, ci se bazează pe anumite eh, fundamente care garantează niște drepturi eh, de acces, niște, care oferă niște garanții pentru toți indivizii, indiferent de originea lor. Deci este o pretenție oarecum exagerată să consider că uh, drept ceea ce se aplică în Uniunea Europeană, dreptul tuturor indivizilor la anumite uh, standarde de protecție a datelor, să se aplice și în, în, în partea terță, pentru că altfel așa nu ajungem la niciun acord, dacă întotdeauna toate punctele noastre trebuie să fie respectate. Deci aici am o rezervă. Iar dacă, dacă nu ajungem aici mai departe, mă întreb dacă nu ar trebui să predăm, uh, practic, uh, tot dosarul uh, spre tranșare Curții Europene de Justiție. Pentru că se pare că soluționarea, soluția finală nu se întrevede cu percepțiile actuale. Apreciez însă ce a spus Comisia azi, pentru că eu cred că Comisia a argumentat folosindu-se de structuri și flexibilități eh, care sunt uzuale în dreptul internațional. Deci dacă vrei să ajungi la un rezultat concret, trebuie să recunosc că am niște limitări în momentul în care eh, consider că pretențiile mele eh, trebuie să fie aplicate în mod universal. Și nu cred că acest lucru este Uh, în interesul cetățeanului și nu cred nici că asta a fost intenția primordială a legislatorului. Ok, thank you. Okay, Mrs. Sippel, please. Doamna Sippel, vă rog. Thank you very much, Chair. To some extent I agree. Mulțumesc, domnul președinte. Într-o anumită măsură sunt de acord că nu s-a prevăzut ca Statele Unite în toate detaliile formale să aibă nevoie de același sistem pe care îl avem noi. Și de altfel, în Uniunea Europeană avem uh, diverse moduri în care putem să organizăm lucrurile, însă standardele trebuie să poată fi comparabile. Înțeleg ceea ce a spus serviciul juridic, ceea ce ne-a spus comisia și domnul Butareli, însă nu sunt convinsă de faptul că acest text nu duce la un fel de eh, inadecvare. De ce nu? Pentru că comisia a fost uh, S-a exprimat într-o manieră foarte formală, însă va trebui să vedem ce se va întâmpla în practică cu acest acord. Mai întâi am înțeles că acordul umbrelă este unul internațional și că astfel uh, ignoră legislația secundară, nu tratatele, ci legislația. Ce înseamnă asta? E bine, în cazul în care vorbim totuși despre standarde și despre practici, toate acestea ar putea să ducă la ignorarea a tot ceea ce am creat noi prin directivele noastre legate de protecția datelor. Deci trebuie să fim foarte atenți aici. Comisia spune că acest acord face situația uh, încă și mai bună decât uh, ceea ce aveam în trecut, însă um, legile noastre, care încă sunt uh, în vigoare deocamdată, nu credem că sunt suficiente. De aceea am creat uh, o nouă lege în ceea ce privește protecția datelor. Uh, Oare și aceasta va fi uh, ignorată de uh, acord? Eu nu văd lucrurile așa. Dacă ne uităm la articolul 3, în 5.3, în formulare se spune clar că uh, procesarea informațiilor cu caracter uh, uh, personal de către Statele Unite sau Europa uh, se va presupune că uh, se ia că va lua în calcul respectarea standardelor din domeniu și a legislației din Statele Unite uh, și uh, din uh, Uniunea Europeană. Și nu se vor mai solicita și alte standarde pe lângă această legislație. Deci, uh, se va spune, este în conformitate cu legislația dumneavoastră, nu mai este nevoie de autorizație suplimentară și credem că standardele voastre sunt echivalente cu ale noastre. Prin, prin urmare, avem o uh, decizie de echivalare. Apoi, trebuie să verificăm foarte clar amendamentul Senatului American care spune că pentru a uh, te califica ca și o țară în care să poată să existe uh, care de uh, atac judiciar, o țară străină trebuie să permită transfer de date comerciale cu Statele Unite și să nu pună în pericol interesele de securitate ale Statelor Unite. Orice, până la urmă, poate să ține de uh, interesul uh, de securitate național pentru Statele Unite. Deci, dacă ar fi să uh, nu luăm în calcul safe harbor, atunci n-am avea niciun fel de posibilitate de uh, cale de atac judiciară. Or, acest lucru este anunțat încă înainte de intrarea în vigoare a uh, acordului umbrelă. Asta demonstrează practic că există foarte multe întrebări uh, deschise și uh, cel puțin eu în acest moment n-aș putea să-mi uh, dau acordul pentru acest text. Mulțumim, doamna Stevens. Mulțumesc, domnule președinte. În numele ECR aș dori să spun că acest acord este unul foarte important pentru ca noi să uh, facem progrese în relația cu Statele Unite. Acordul Umbrella este un instrument crucial pentru uh, afacerile noastre transatlantice și pentru relațiile noastre de securitate. Este vorba despre niște relații care trebuie să se bazeze pe încredere reciprocă și pe cooperare dreptul la supraveghere independentă și la remedii judiciare nu pot uh, decât uh, să uh, sporească această încredere. Toate aceste elemente sunt vitale pentru securitate de ambele părți ale Atlanticului și, cu siguranță, oamenii vor avea mai mare încredere în schimbul de date dacă vor ști că drepturile lor sunt clar stabilite uh, atât de Statele Unite cât și de uh, Uniunea Europeană. M-a bucurat să aflu că uh, ambele parlamente au adoptat acum, ambele camere ale Statele Unite au adoptat uh, legea uh, căilor de atac judiciar și înțeleg că această lege este un uh, element esențial din cooperarea noastră viitoare în ceea ce privește schimbul de date. Am citit cu interes și avidul, avizul juridic, vă mulțumesc și pentru prezentare, însă am o preocupare majoră pe care am amintit-o și în trecut, și anume recomandarea făcută recomandarea ca drepturile oferite de um, Statele Unite cetățenilor europeni trebuie să fie oferite și uh, cetățenilor din afara Uniunii Europene, ei bine, acesta mi se pare un scenariu uh, ideal. Dacă chiar credem că acest lucru este corect, uh, ca uh, Uniunea Europeană să negocieze uh, în uh, numele restului lumii uh, și dacă cerem Statelor Unite uh, să Uh, accepte această judecată noastră foarte bine. Însă să nu uităm că există și acorduri internaționale uh, care nu țin cont de uh, prioritățile lor naționale. Ori acum, mie mi se pare că nu mai vorbim despre o negociere. Mi s-ar părea că este nevoie, deci, de adecvare. Poate n-ar trebui să lăsăm niciun fel de spațiu de manevră, însă atunci oare n-am putea să uh, Uh, plecăm cu mâna goală de pe urma acestor uh, negocieri, fără să obținem absolut uh, nimic. Prin urmare, aș vrea să văd care este răspunsul dumneavoastră. Doamna Wickstrom. No, Sophie Inveld. Mulțumesc. Mai întâi, Trebuie să spun că am fost printre cei care deja acum mulți ani au solicitat un acord transatlantic în ceea ce privește protecția datelor. Deci uh, eu uh, salut existența acestui principiu, însă nu pot să susțin astfel de acord decât dacă consolidează drepturile cetățenilor noștri. Pentru că aș dori să fac un uh, comentariu uh, către colegii mei din partea PPE-ului. Da, uh, americanii sunt prietenii și aliații noștri, însă pentru mine drepturile cetățenilor europeni uh, încă vin pe primul loc. Eu nu le voi uh, ceda într-o negociere și recomand colegilor din partea PPE și din partea ECR să citească textul și să nu mai ignore cu atâta hotărâre legile europene. Dacă e să ne gândim puțin la ce campanie se derulează acum în Statele Unite, la uh, ce uh, candidați uh, există, la ce se întâmplă cu numirea judecătorilor la Curtea Supremă, ei bine, vreau să spun că vreau o recunoaștere de 100% a drepturilor cetățenilor noștri, a celor care m-au votat pe mine sau pe dumneavoastră. Aceasta este prioritatea mea majoră. Noi nu dăm cecuri în alb. În ceea ce privește decizia de adecvară, s-a spus deja foarte multe lucruri și aș dori uh, să fiu de acord cu tot ceea ce a spus uh, uh colega noastră, doamna uh, Sipăl. Dacă citim articolul 5.3, ni se spune că uh, se vor considera ca respectând și așa mai departe, uh, fără să se solicite uh, alte uh, legi. Ce interpretare uh, putem avea alta decât să recunoaștem că este o decizie de adecvare? Până la urmă, acesta este un acord internațional și aceasta este o decizie de adecvare pentru că nu se va mai cere niciun fel de uh, autorizare suplimentară, domnule Fonseca. În ceea ce privește posibilitatea uh, de a exista remedii judiciare, ați trecut foarte repede pentru asta, ei bine, eu cred că acesta este un element cheie din tot pachetul. Și dacă e să mă gândesc puțin la legea care vizează acest subiect, uh, s a făcut progrese față de situația actuală, însă ele sunt marginale, pentru că, sincer, um, avem o listă lungă uh, cu uh, dispoziții care spun, de exemplu, că doar încălcările intenționate și pot fi aduse în discuție în fața justiției și Uh, se vor lua măsuri împotriva autorităților numite, nu știm care sunt acelea. Și apoi, domnule Fonseca, spuneați că se creează drepturi suplimentare pentru căile de atac judiciare în contextul unor acorduri precum PNR-ul și SWIFT. Însă, din câte mi-aduc aminte, PNR-ul și SWIFT-ul și datele uh, acestea sunt uh, exceptate uh, de la uh, regulamente cu privire la protecția datelor, chiar și pentru cetățenii Statelor Unite. Deci nici ei nu au căi de atac uh, în Statele Unite. Deci la ce uh, ajungem noi, europeni, atunci? Ei bine, eu cred că la uh, foarte puține căi de atac judiciare. Apoi, am întrebat Comisia deja de câțiva ani, nu de ieri de azi, dacă nu putem uh, obține uh, o evaluare juridică a Comisiei uh, în legătură cu modul în care se potrivește acest acord cu legislația secundară. Apoi Comisia a făcut o astfel de evaluare, după care a spus că ea este confidențială. Prin urmare, va fi foarte recunoscătoare dacă după atâția ani Comisia ar putea să facă publică această evaluare juridică pentru a vedea exact ce crede Serviciul Juridic al Comisiei. Mulțumesc. Doamna Ernst. Yeah. Ja, vielen Dank. Ähm, mulțumesc. Nu mi este ușor să rămân liniștită și rațională în această dezbatere. Dar vreau mai întâi să îi mulțumesc serviciului juridic pentru prezentarea univocă și foarte clară a situației și a stării de fapt. Vreau să uh, mulțumesc uh, și pentru uh, celălalt aviz primit. Haideți să nu ne ascundem după deget, nici măcar atunci când uh, e vorba despre prietenii noștri. Uh, eu cunosc astfel de uh, inegalități în negocieri încă de pe alte vremuri și nici atunci nu au decurs altfel. Deci, poate să existe într-adevăr prezumția că aici avem a face cu un act echivalent cu o decizie de adecvare. Da? Dar atunci nu putem să spunem că uh, nici nu așa de grav dacă nu sunt respectate cu strictețe toate uh, drepturile fundamentale. Păi nu putem așa ceva. Uh, uh, ori este valabil dreptul european sau nu. Ori îl respectăm noi normele de drept europene, ori nu le respectăm. Ori Eh, ori este în articolul respectiv obligatorie respectarea Cartei Drepturilor Fundamentale, ori nu. Deci aici nu vorbim despre oportunitatea sau inoportunitatea unor eh, prevederi despre caracterul lor perfect sau imperfect. Deci important este să ne decidem, eh, respectăm cu care strictețe dreptul nostru propriu sau pur și simplu îl ignorăm. Eu propun să respectăm. Și atunci constatăm că nu toți cetățenii uh, Eh, sunt cuprinși în domeniul de aplicare al acordului și acest lucru este grav. Nu pentru că vrem să eh, fim cârcotași, nu, ci pentru că pentru noi sunt importanți toți oamenii care eh, trăiesc sau trec prin Europa, nu doar cetățenii Uniunii Europene. Eh, și atunci, eh, eh, dacă avem rezerve serioase din partea EDPS, atunci vrem să aflăm cum consideră Comisia că ar putea să își revizuiască propunerea legislativă. Da? Cam cum se desfășoară controlul și supravegherea, monitorizarea punerii în aplicare a acordului. Deci aici vorbim de lucruri foarte grave. Da? Și dacă sunt atât de grave, nu putem pur și simplu să continuăm cu agenda politică fără că, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Deci eu vreau să aflu din partea Comisiei în ce, dacă, în ce măsură, din punct de vedere al Comisiei, negocierile sunt încă deschise în continuare. Da? Ă, propunerea și rezervele ă, Comisarului European pentru Protecția Datelor ar trebui să fie ă, integrate deci asta aș vrea să știu din partea Comisiei, în ce măsură mai consideră deschise negocierile actuale. Cam atât. Just to say that... Mulțumesc. Vreau să spun doar că mai este domnul Niedermüller, domnul Bozi și domnul Lopez Aguilar, uh, care mai, mai sunt pe lista mea, domnul Niedermüller mai întâi. Uh, in order to save some time and uh, many of my remarks Multe din remarcile mele au fost deja anticipate de doamna Sipul și doamna Intfeld, de aceea am uh, câte, doar alte câteva întrebări foarte simple și scurte. De ce Comisia a considerat că cel mai uh, adecvat uh, instrument pentru reglementarea relației dintre UE și Statele Unite ar, fi, ar trebui inclus în sfera dreptului internațional și nu a unui acord bilateral? Apoi, consideră Uniunea Europeană că uh, va desfășura pe viitor uh, negocieri similare cu alte părți uh, terțe în aceeași manieră? Um, deja au fost menționate exemple al unor state care deja sunt incluse în domeniul de aplicare de către Statele Unite și legislația lor. Dar întrebarea este dacă acest lucru reprezintă o protecție adecvată a cetățenilor UE. Și apoi, ce planifică Comisia să facă atunci când e, Curtea de Europeană de Justiție va considera incompatibilă cu legislația europeană proiectul de acord? Mulțumim pentru această prezentări și sugestii uh, ale domnului Butarelli. Suntem implicați emoțional, însă cred că trebuie să ne amintim faptul că uh, nu ne aflăm unde ne aflăm acum 3-4 ani. Suntem în 2016. Prin urmare, trebuie să avem o imagine de ansamblu a situației legate de Uniunea Europeană, Statele Unite și transferul de date între noi. Avem un regulament general pentru protecția datelor și o directivă legată de acest regulament. Avem PNR, avem căi de atac judiciare cu Statele Unite și avem uh, o lege cu privire la caracterul personal din în Statele Unite. Prin urmare, uh, vom avea și acest acord umbrele. După părerea mea, este foarte important să înțelegem uh, această imagine întregimea sa, pentru că dacă să citim uh, alineatul 13.2 din acest acord umbrele, uh, putem să o explicație în ceea ce privește scutul cu privire la uh, caracterul personal în legătură cu anumite aspecte. Dacă e să citim articolul 5.3, cred că este important să înțelegem că sper eu, vom avea acest uh, scut. Toate aceste lucruri sunt legate unele de celelalte. Cred că este foarte important pentru noi să înțelegem mai în profuzime lucrurile. Uh, după părerea mea, în ce privește acest acord umbrelă, avem garantat dreptul de acces, dreptul la informare, avem o perioadă de păstrare a datelor, un alt aspect foarte important și o limitare a scopului. Iar în ceea ce este scutul acesta, uh, cu privire la caracterul personal, am discutat că datele nu vor fi colectate în vrac, ci vor fi vizate individual. Deci e important să analizăm uh, toate aceste documente, toate aceste hârtii în legătură unele cu celelalte dacă vrem să ne atingem obiectivul, care este acela de a avea posibilitatea de a transfera datele în conformitate cu anumite condiții importante. Sunt de acord că trebuie să revizuim lucrurile și să încercăm să uh, punem în aplicare sugestiile prezentate de către Giovanni Butarelli, însă, uh, pe de altă parte, trebuie să revizim toate aceste documente și să analizăm uh, din nou lucrurile, spunând că trebuie să ne ținem departe de implicarea emoțională, să ne bazăm pe analize și să conchidem că aceasta este o direcție bună, că trebuie să conchidem acest acord și astfel să mergem mai departe. Ana și Juan, uh, v-aș putea ruga să vorbiți doar pentru un minut fiecare, pentru ca să pot da din nou cuvântul Comisiei și domnului Butarelli? Eu cred că până la urmă vorbim despre chestiuni uh, care țin de prudență și de rațiune. Pentru că avem un caz deja legat de Safe Harbor și oricine poate să aducă în discuție aceste lucruri. Mi-aduc aminte uh, că am fost în Statele Unite în 2013 și m-am întâlnit cu doamna Nolan uh, în legătură cu ne- această nevoie noastră pentru căi de atac judiciar, iar dânsa mi-a spus, uh, da, pentru europeni, dar nu și pentru afgani. Dar imaginați-vă ce se întâmplă cu un afgan care primește azil politic în Germania și care dintr-o dată se gândește să pună în, să aducă în justiție uh, prevederi din Safe Harbor. Acesta este motivul uh, realist pentru care, după ce am ascultat opiniile serviciului juridic și uh, ale autorității europene de supraveghere a datelor, trebuie să ne asigurăm că nu ne opunem vreunei contestări în justiție de acest fel. Apoi, în ceea ce privește prezumția de conformitate, uh, eu nu mă simt în largul meu în legătură cu ceea ce se găsește uh, în text aici. Uh, aș, durea, aș dori așadar să întreb Comisia ce rol își asumă în a se asigura că uh, Uh, se disipează această prezumție în ceea ce privește uh, Safe uh, Harbor după ce aceasta a fost contestată și de către curte. În ceea ce privește ce s-a întâmplat cu organizația noastră pentru protecția datelor din Portugalia, ei bine, se pare că această prezumție chiar există și este una care ne tulbură. Juan, foarte succint, te rog. Sigur că da sunt de acord cu evaluările antevorbitorilor mei, mai ales ale acelora care spun că uh, ține uh, acum de uh, noi să continuăm munca care s-a făcut până acum. Trebuie să ne asigurăm că aceste negocieri funcționează și că vom obține acest mecanism uh, inclus uh, al uh, căilor de atac judiciare, astfel încât cetățenii din Europa să se poată bucura de dreptul la intimitate în aceeași măsură cu cei din Statele Unite. Deci să ne asigurăm că vom fi protejați de autoritățile europene așa cum se garantează în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, pentru că Exact așa cum uh, aspectele uh, care țin de Statele Unite nu se aplică în ceea ce privește protecția datelor uh, în acordul Safe Harbor, pentru că e o această doctrină care se aplică în general, putem presupune că căile de atac judiciare au fost introduse pentru a proteja drepturile cetățenilor europeni în ceea ce privește procesarea datelor uh, lor de către americani. Americanii, uh, uh, autoritățile au încercat foarte din greu să obțină toate aceste lucruri, negocierile cu Statele Unite, însă ceea ce negociem acum nu se va aplica doar acestui acord, ci tuturor alt, celorlalte acorduri. În general, deci, am dreptate când spun asta, vreau o confirmare. Domn președinte, E clar că trebuie să clarificăm alinierea acestui acord cu celelalte tratate și cu carta. Am înțeles explicațiile colegilor, însă luând în calcul tonul cu care s-au exprimat colegii aici, la care ne puteam, bineînțeles, aștepta, mi-aș dori, cu permisiunea interpreților care ne-ar putea uh, da 10 minute uh, suplimentare, să revenim uh, la comisie și la domnul Butarelli foarte succint pentru comentarii și apoi și serviciului juridic al Parlamentului am dorit să-i dăm cuvântul dacă își doresc acest lucru. Se pare că nu-și doresc, prin urmare Comisia și domnul Butareli vor uh, reveni pentru a răspunde la uh, întrebări. Începem cu Comisia și la urmă, domnul Butareli, domnul, domnule, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să încep cu o întrebare finală, iar răspunsul meu este da. Pot să spun da domnului uh, Lopez uh, Aguilar. Eram convins uh, că v-ați primit răspunsul răspunsul la întrebarea dumneavoastră este da și se pare că l-ați fi primit deja. Dacă nu, îmi cer scuze pentru că asta ar fi trebuit să se întâmple deja. Cred că aspectul cel mai important vizează considerarea acestui acord ca o decizie de adecvare sau nu. Dați-mi voi să explic din nou. În înțelegeri, după modul în care înțelegem noi lucrurile, articol 5.3 nu oferă o autorizație de piață, este o prezumție de conformitate. Aceasta nu este automată, ci este una care depinde de implementarea eficientă a acordului de către Statele Unite. și depinde și de uh, articole care vizează drepturile noastre individuale. Această prezumție nu este una de natură generală. Ea operează de la caz la caz, pentru că umbrela nu este un instrument de sine stătător pentru transferuri. Este un instrument care suplimentează baza juridică pentru transferul Doar această combinație, adică un temei juridic pentru transferul și uh, uh, acordul umbrelă, pot oferi un nivel adecvat de protecție. Și insist, această prezumție poate fi retrasă dacă drepturile individuale nu sunt garantate eficient în sistemul uh, Statelor Unite. Atunci, organismele noastre vor putea monitoriza în totalitate ceea ce se întâmplă. În cele din urmă, dacă sistemul drepturilor individuale nu funcționează eficient, vom suspenda acordul. Și asta după revizuirea comună. În cele din urmă, pentru PNR, care este un considerent, există un considerent în acordul umbrelă care spune că uh, Uh, se aplică căile de tax judiciare și uh, PNR-ului. Dacă Curtea de Justiție hotărăște altceva, Comisia își va asuma consecințele. Domnule Fonseca, până la sfârșitul săptămânii ne puteți oferi ceva în scris? Ceva ce, ce ni s-ar putea părea acceptabil? Da, dar trebuie să verific cu secretariatul cum anume putem aborda aceste întrebări. Da, dorim ceva care să cuprindă esența prezentării dumneavoastră. Domnule Butarele, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-un minut, dați-mi voie să spun că pentru mine acum este mai puțin important să stabilim în ce măsură acordul ar putea reprezenta uh, o situație identică, similară sau comparabilă uh, cu uh, celelalte acorduri, pentru că cel puțin vom avea o prezumție de conformitate. Problema mea astăzi însă se leagă de efectul acestei abordări orizontale. Pentru a avea o abordare cuprinzătoare, există beneficii și dezavantaje un dezavantaj a trebui lămurit ar fi care este relația între uh, acest acord și un viitor temei juridic. De aceea, în avizul nostru disponibil pe site-ul nostru, încurajăm părțile să clarifice faptul că orice temei juridic specific trebuie să fie în conformitate cu acest acord. În cazul în care este un conflict, acordul uh, va avea precedență. În ceea ce privește natura orizontală a acestui acord, dați-mi voie să subliniez ceva în 30 de secunde. Acordul se va aplica transferurilor uh, făcute uh, și de statele membre, nu doar de către Uniunea Europeană, direct către Statele Unite. În al doilea rând, Există o dispoziție în acord care clarifică în ce măsură aceste transferuri către Statele Unite pot să fie relevante uh, în ceea ce privește agențiile de securitate din Europa și din Statele Unite. Aici puteți să mai reflectați. Apoi, pentru a ne axa pe această direcție, acordul nu se va aplica doar schimburilor de date, împărțirii de date între agențiile de aplicare a legii, ci și în cazul transferurilor din partea unor părți private către autoritățile competente. Și pentru a conchide, dați-mi voi să vă spun că definiția autorităților de aplicare a legii competente uh, este foarte vastă, astfel încât uh, sunt incluse, fără niciun fel de dubiu, uh, procurorii generali uh, din statele noastre și autoritățile judiciare. Deci nu vorbim doar despre organisme administrative și forțe de poliție. Aici cred eu că trebuiau anumite lămuriri. Pentru că ideea în ceea ce privește un acord orizontal, de a avea un astfel de acord este binevenită, dar câtă vreme introducem standarde de înalt nivel. Mulțumim, domnule Butareli. Sofie și Ana au solicitat să uh, reintervină. Sofie, pe scurt, te rog, nu vreau ca prezentarea, nu vreau prezentarea domnului Fonseca în scris, vreau evaluarea juridică care există deja de ceva vreme. Și, ca sugestie, putem să strângem toate întrebările pe care le au colegii noștri, să le scriem, să le transmitem comisiei și să primim un răspuns până la sfârșitul săptămânii, pentru că atunci când aud că comisia nici măcar nu uh, a înțeles faptele, atunci eu devin foarte îngrijorată. Vreau un răspuns în scris și vreau evaluarea juridică. Domnul Sfănescu uh, ne-a spus că vom primi această prezentare până la sfârșitul săptămânii. Da, am înțeles, uh, Sofie. Vom primi și în răspuns la uh, întrebări. Poate e mai bine așa. Eu mă voi implica personal în acest demers. Ian, un ultim cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și raportor, deja am convocat o reuniune a raportorilor din umbră pentru mâine. Mă gândesc că ar fi de ajutor dacă ar putea fi prezentă din nou Comisia la această întâlnire pentru a ne dezvolta acest uh, subiect, pentru că sunt anumite părți uh, ale articolului 5.3 care încă nu ne conving. Avem uh, destul de multe întrebări în legătură cu preocupările juridice, chiar și ale serviciului nostru juridic, pentru că se pare că Într-adevăr, am putea minimaliza posibilitățile pentru Statele Unite și Uniunea Europeană pentru a introduce uh, restricții sau clauze de siguranță. Trebuie să dezvoltăm puțin uh, discuția și să vedem în ce măsură acest text este sau nu acceptabil sau este clar. Și în lumina acestor uh, aspecte vom avea deci această întâlnire cu raportorii din umbră mâine și insist și eu să primim uh, explicațiile în scris, uh, mai ales cele care se regăsesc în uh, avizul uh, uh, juridic al comisiei, pentru că este important ca toată lumea să primească uh, în scris anumite uh, argumente pentru ca mai târziu să putem reveni la acestea în cazul în care există probleme. Doream să conchid uh, anunțând această întâlnire a raportorilor din uh, umbră, uh, care va avea loc mâine. Ne vom întâlni oricum și cu comisia pentru a vedea tot ce ni s-a prezentat. Ne revedem mâine la ora 9 dimineața. Vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi.